Uh, could I invite everyone to take their place? Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Aș dori să vă salut cu multă căldură. Nu mi-e greu pentru că avem o vreme frumoasă afară. Deci vă salut după vacanța de vară. Văd că avem colegi bronzați, uh, odihniți și foarte interesați să lucreze din răsputeri de aici până la Crăciun. E cumva paradoxal că suntem într țara cea, în sala cea mai mare de aici din Parlament și totuși nu avem terestre, deci nu putem să ne bucurăm de soarele de afară. Vreau să salut și pe cei care ne urmăresc pe internet și sper că și toată lumea a avut de asemenea parte de vacanță. și, în orice caz, suntem într-o sală mare, deși cu ceva ecou în această după masă. Am câteva anunțuri, dar bineînțeles că înainte de asta dorim să adoptăm în mod cât se poate de formal la ordinea de zi și să vă spun că în acest sens avem un vot plănuit în ce privește trilogul privind noul pachet legislativ al doamnei Roitova. De fapt, asta va fi amânat, deoarece, în ciuda faptelor că, faptului că ne-am pus de acord cu o scrisoare eh, formală cu președinția irlandeză să mergem la Coreper. O serie de state membre totuși au eh, ridicat obiecțiuni legate de competențele Parlamentului pentru a avea întâlniri de experți pe acest dosar. În sfârșit, sunt chestiuni de comitologie pe care cei care uh, le cunosc, le cunosc, sau familiarizat cu ele. Încercăm să rezolvăm aceste probleme uh, cu președinția lituaniană. Acum avem, deci, noi documente care circulă. Eu îmi doresc să rezolvăm aceste probleme și să ne întâlnim cu raportorii din umbră, cu raportorii în curând pentru a ne pune de acord. În fine, pe fond ne-am pus de acord și pe chestiunile tehnice de asemenea. Deci bunătățirile au fost deja cumva hotărâte. Deci este păcat că ne izbim numai de această chestiune de comitologie. Deci, acestea fiind spuse, sperăm că am adoptat uh, ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, vreau să vă spun că avem un vot plănuit la 6 fără un, 4 fără un sfert, mă scuzați, pentru că avem, uh, bineînțeles, și subiectul legat de achizițiile publice un subiect foarte important. Aș face câteva observații cu caracter preliminar, de asemenea, ceea ce privește ce am realizat și ceea ce vom dori să realizăm în continuare. Săptămâna trecută, 26-27 august, am avut o misiune plină de succes în Grecia, numele Comisiei IMCO, a fost o misiune foarte bine reprezentată, am avut acces la membrii guvernului grec, ne-am întâlnit cu multe persoane din guvern, domnul Costas Hatzidakis, poate vi-l amintiți, dânsul a fost membru al Parlamentului nostru, foarte activ uh, și a fost chiar președintele Comisiei TRAN o vreme. Acum este ministrul al competitivității infrastructurii culturii și dezvoltării economice, dar și al turismului. Este un portofoliu mare pentru un ministru. Dânsul ne-a spus care sunt planurile domniei sale în ce privește măsurile legate de piața unică și reformarea economiei elene. El va fi și președintele Consiliului Competitivitate în curând și deci e foarte bine că avem deja contacte cu el. Noi am fost prima comisie, vreau să vă spun, care a vizitat guvernul grec anticipând cumva președinția greacă care va începe în luna ianuarie anului viitor. Ei sunt, uh, bineînțeles, entuziaști în ce privește această perspectivă și știu că au multe de făcut în ce privește economia greacă. În orice caz, discuțiile, dezbaterile la Parlamentul grec au fost foarte animate și dacă citiți ziarele din Grecia, veți vedea niște rapoarte în acest sens. Și domnul Stalin, nu știu dacă a văzut uh, și dânsa, doamna să dacă a văzut și aceste rapoarte în presă. În fine, da, găsiți aceste lucruri și în ziarul nostru al Parlamentului, chiar dacă nu prea răspăiți tot timpul. În orice caz, vreau să vă mai spun un lucru, și anume că săptămâna vi- luna viitoare este luna pieței unice. Comisia Europeană propune o serie de dialoguri pe internet și își dorește deci aceste dialoguri online cu noi, cu membrii comisiei noastre, pe diferite subiecte de interes. Uh, cred că ați primit un briefing de la DJ Markt în acest sens, iar acest director general Mark mi-a spus să vă retransmit aceste idei pentru că își dorește foarte mult ca dumneavoastră să intrați pe internet, să dialogați cu cetățenii în ce privește piața unică. Sperăm că mulți dintre dumneavoastră vor putea să o facă, deoarece avem aici reprezentații, membri și grupuri politice diverse, din țări diverse și e bine ca toată lumea să se exprime în acest dialog, în această dezbatere. Deci vă rog să mă anunțați și pe mine. Apoi aveți niște procese verbale din uh, mai, iunie și iulie și, bineînțeles, urmând procedura, le vom considera adoptate până la sfârșitul ședinței de astăzi, cu excepția cazurilor când, dacă ar exista obiecțiuni, cred că am cam acoperit anunțurile. Acum vreau să deschidem sesiunea de toamnă cu un nou subiect, un nou raport al domnului De Young, De Young pe care îl salut, ceea ce privește un plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor. Mă bucur că și toți raportorii din umbră sunt aici. Doamna Corața Bild, domnul Ana Perez, domnul Lichegard, domnul Rulă și eu însumi. Doamna Reben, cred că este din partea comisiei aici. Cred că și dumneavoastră veți putea să participați dacă doriți să comentați pe marginea raportului domnului De Jong. Deci, fără să mai zăbovesc, domnule De Jong, vă invit să vă prezentați raportul și apoi să vedem ce spun și raportul din umbră și comisia și, bineînțeles, și alți membri care vor dori să îmi facă semn. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Malcolm. O să încerc să nu mă lungesc prea mult, deoarece cred că ar fi mai bine să spunem că nu toată lumea a putut să citească raportul pe îndelete. Câteva elemente principale aș sublinia totuși. În primul rând, în, că înainte de a face acest raport, am avut totdeauna așa o slăbiciune pentru comerțul cu amănuntul, numai pentru că este un domeniu foarte important pentru economia noastră, așa cum spune și Comisia, 50% din ocuparea locurilor de muncă provine din această ocupație și 11% din PIB-ul Europei provine din acest sector. Este important însă și pentru că, așa cum știe toată lumea, shoppingul, cumpărăturile nu înseamnă numai bunuri și servicii propriu-zis, achiziționarea lor, ci și o întreagă uh, interacțiune socială. Și e vorba de o chestiune culturală sau orașele fără magazine sunt orașe moarte, am putea spune. Și mă bucur foarte mult că am putut deveni raportor pe marginea acestui plan european de acțiune al Comisiei și aș dori un raport care să fie cât se poate de util pentru sector acum și în viitor. Acest raport preia nu numai lucruri din planul Comisiei, dar și aspecte din Cartea Verde privind uh, comerțul echitabil, business to business și um, de asemenea ceea ce privește lanțul de aprovizionare. E vorba de deci, o paletă largă de subiecte care se regăsesc aici și de asemenea, probabil că veți fi dezamăgiți unii dintre dumneavoastră în sensul că unele paragrafe din uh, raport sunt mai scurte, însă m-am străduit totuși să fac să fie cât mai bine. De pildă, în ce privește adevărata piață unică în acest domeniu, durabilitatea, aspectele sociale, poate că v-ați dori lucruri mai amănunțite pe aceste aspecte decât le regăsiți acum în raport. Și dacă așa sta lucrurile, chiar aș dori să veniți cu adăugiri, cu propuneri. Chiar eu însumi uh, plănuiesc să aduc amendamente la propriul meu raport cu adăugiri. Și de asemenea, Având în vedere cât de important este raportul, chiar la un moment dat am avut senzația că depășesc spațiul acordat, dar cu ajutorul secretarului am reușit cumva să rezolv această problemă de punere în pagine. În sfârșit, foarte important, este foarte important să spunem că trebuie să existe o conformitate în acest domeniu Uh, în sens și o uniformitate, pentru că vorbim despre actori mai mari și mai mici, magazine mai mari sau mai mici. Unii spun că nu le plac magazinele prea mari, ci le preferă pe cele mai mici. Aici este vorba și de o chestiune culturală. În orice caz, ca și cumpărături, îți place să ai parte și să ai acces la magazine de tot felul, mici și mari și așa mai departe și chiar în studiile preliminare s-a dovedit că chiar și magazinele mai mici beneficiază de mm, prezența unui hipermarket, unui supermarket. În Franța, de exemplu, s-a dovedit acest lucru și chiar dovedindu-se că nu prea mai există um, clienți pentru magazinele mici, s-au implantat hipermarketuri mai mari și această combinație dintre magazinele foarte mici și cele mari, până la urmă, a atras clienții, deci nu există o contradicție. Și dacă ne uităm la situația actuală, la criza economică actuală care afectează magazinele mai mici, este bine să știm și acest aspect. În general, dacă aș uh, compara raportul meu cu planul Comisiei de acțiune, eu spun că am pus accentul mai mult, mult mai mult, de altfel, pe criză, pe situația de criză. Pentru că iată ceea ce mi-au spus cei care se ocupă cu comerțul cu amănuntul. Prima grijă este ieșirea din criză, este vorba aici de neîncrederea consumatorilor și așa mai departe. Bine, noi ca Uniunea Europeană nu putem să intrăm prea multe detalii aici, pentru că, bineînțeles, avem niște competențe sau nu le avem, însă având în vedere guvernanța economică și având în vedere semestrul european, n-am putut să mă abțin să nu includ niște trimiteri uh, la următoarea problemă, în sensul că nu văd de ce statele membre continuă să sporească fiscalitatea care îi lovește pe cei care se ocupă cu comerțul, cu amănuntul. Chiar în țara mea, în Olanda, TVA-ul a crescut cu și asta s-a reflectat imediat în scăderea volumului de vânzări, vânzări în condițiile în care consumatorii au o încredere, să zicem, foarte mare din punct de vedere al statisticilor. Deci, cred că trebuie să fim foarte atenți la creșterea fiscalității, taxe și impozite în acest sector al comerțului cu amănuntul. Apoi, sunt convins că întreprinzătorii pot să găsească soluții proprii la problemele cu care se, se, se, se confruntă. Văd multe exemple în Anglia, în țara mea, exemple prin care guvernul și statul își dorește să revitalizeze arterele comerciale și să spună cam ce fel de magazine ar trebui să fie plasate unde, să atragă anumite tipuri de comerț în inima orașelor și având în vedere aceste tendințe, m-am întrebat dacă nu cumva totuși și am întrebat comisia dacă nu cumva astfel de intervenții nu intră uh, în contradicție cu regulile de competi- competiție și concurență. Pentru că, într-adevăr, este important pe undeva să existe o intervenție publică pentru a menține viu țesutul comercial al orașelor, însă în ce măsură avem aceste competențe. În orice caz, eu cred că în ultima instanță întreprinzătorii sunt cei care trebuie să se ocupe de asta. Ei deschid afacerile, ei le gestionează. Dar dacă e vorba de licențe, de permise, asta este, e clar că aici uh, Uh, intervine și autoritatea publică și deci autoritatea publică, statul poate să orienteze într-un fel sau altul situația. Deci da, protecția magazinelor mai mici este bună, dar uh, asta înseamnă și spulberarea anumitor bariere inutile și obstacole inutile. Apoi, am observat ce face ar putea să creeze confuzie. E vorba de acel comerț electronic, e-commerce. Eu nu sunt împotriva comerțului pe internet, din potrivă, mi se pare un, o dezvoltare sau o evoluție cât se poate de necesară, așa cum spune și Comisia, nu putem să ignorăm această tendință, această evoluție și ea nu, se va, nu va dispărea. Deci nu este o amenințare, ci mai mult o oportunitate. Așa trebuie să vedem lucrurile, însă uh, Doream să spun și să subliniez că pentru multe magazine independente asta este o mare provocare. Uh, mulți proprietari de magazin spun că nu le place internetul pentru că lor le place să fie comercianți și să fie vânzători, să intre în contact cu uh, clienții. Există deci niște obiecțiuni chiar de ordin irațional din partea unora. Și trebuie să vedem și asta da, comerțul electronic este important, dar nu este suficient să ai comerț, internațional, uh, comerț electronic, mă scuzați, există și alte canale, trebuie să fie cumva promovate uh, sau trebuie de asemenea să facem un fel de muncă de lămurire pentru cei care sunt mai reticenți față de internet, să spună, da, aveți și internet, dar aveți și magazinul dumneavoastră tradițional. este foarte clar că unora le este teamă că își vor pierde cumva clienții intrând pe internet. Este o dezbatere, deci, mai vastă legată de comerțul electronic. Ar mai avea niște recomandări legate de francize. Nu intru în detaliu, dar cred că merită să analizăm această situație sau acest aspect. A doua parte legată de acele practici uh, necinstite, comerciale, cumva uh, există niște tendințe mai de extremă dreaptă împotriva anumitor uh, practici care țin cont de aspectele sociale, de mediul conjurător și așa mai departe, sau de țările în curs de dezvoltare, Vreau să vă spun că am vorbit cu foarte multe părți, am vorbit și cu organizațiile fermierilor uh, și cu alte instanțe, pentru că m-a interesat acest aspect al uh, comerțului echitabil, neechitabil și nu credem că o reglementare trebuie neapărat să fie aici uh, preconizată. Chiar dacă reglementezi, legiferezi în acest domeniu, vor exista întotdeauna unii care se vor strecura, care vor găsi cumva veriga slabă din sistem ca să nu respecte aceste standarde. În același timp, sectorul însuși a luat o serie de inițiative cu caracter voluntar și chiar pe 16 septembrie vom avea o inițiativă de acest gen, oficial, lansată aici la Bruxelles. Deci nu este vorba numai de producători, de, superma, de supermarketuri, ci și de intermediari. Să nu uităm că avem foarte mulți producători și distribuitori care, într-adevăr, culeg uh, o bună parte din profituri și nu e vorba aici de supermarketuri, ci e vorba de intermediari am încercat să discutăm cu toți și să găsim o soluție bună pentru toată lumea și cred că toată lumea are uh, sau trebuie să beneficieze de încrederea noastră că dacă este serios și doritor să implementeze aceste standarde și cred că dacă vine din partea sectorului însuși această inițiativă, cred că este mult mai uh, bun, bine, decât dacă am legifera noi, cumva de sus în jos. Cu toate acestea, aș avea câteva recomandări, totuși, chiar și pentru această inițiativă, în ce privește punerea în aplicare și respectarea acesteia, această inițiativă nu face decât să lase la atitudinea statelor membre să rezolve problemele și litigiile din acest domeniu părțile interesate, zic eu, ar trebui să se concentreze pe aceste aspecte pentru a le dezvolta, eventual. Și dacă se întâmplă așa, este clar că tot mai multe organizații de fermieri și agricultori li se vor alătura, pentru că uh, am auzit uh, multe lucruri frumoase despre această inițiativă în teorie, dar mulți sunt sceptici ce privește punerea ei în aplicare și respectarea acestor lucruri. În orice caz, trebuie să spunem că inițiativa este bună, dar mai sunt și niște probleme. Și o altă recomandare conținută în raport uh, spune că poate ar trebui să nu mai uh, facem ce se întâmplă în anumite state membre și anume să se vândă la prețul uh, deci sub prețul pieței, cum ar veni, prețul de achiziție, mă scuzați. Mă refer aici la alimente și este vorba de remunerația fermierilor. Am vorbit cu mai multe supermarketuri mari care sunt de acord cu acest principiu și ei își doresc un uh, teren de joc uh, echitabil și nu-și doresc să se meargă sub preț. În orice caz, sunt sigur că vor exista și întrebări și comentarii în plus și ne vom întoarce mai încolo. Mulțumesc. Good. Well, thank you very much indeed. Well, be... Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem la dispoziție 20-25 de minute pentru comentarii din partea raportorilor din număr și a celorlalți colegi care doresc să intervină, de exemplu doamna Styler s-a anunțat deja Însă, haideți să dăm în primul rând cuvântul doamnei Corața Bild, raportor din umbra pentru PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să salut cu căldură munca excelentă a lui Denis pe marginea acestui raport. Suntem de acord cu foarte multe lucruri uh, deja regăsite în acest raport și mă bucură faptul că se continuă munca deja începută de Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană raport uh, pe care l-am uh, adoptat uh, noi în 2011 și prin care comerțul cu amănuntul s-a bucurat de demnitatea necesară pe harta politică a Uniunii Europene. Uniunii Europene. Raportul dumneavoastră demonstrează cât de important este pentru noi comerțul cu amănuntul și demonstrează că dorim să ne asigurăm că criza economică nu afectează capacitatea de creare de locuri de muncă în comerțul cu amănuntul, un sector care a dat dovadă de rezistență și în, uh, în uh, această perioadă de criză. În legătură cu acest punct de salvare a magazinelor de mici dimensiuni, eu sper că am avut o abordare pragmatică astfel încât să fim uh, cinstiți și să asigurăm independența. Cred că trebuie să există și în uh, zonele rurale, în zonele mai uh, izolate, acces la comerțul cu amănuntul și cea mai bună posibilitate de a oferi acest acces este de protejare prin deschidere, sprijinind inovarea, sprijinind antreprenoriatul, asigurându-ne că magazinele respective sunt competitive. Cred că nu putem proteja prin uh, subvenții sau prin uh, intervenții publice. Nu putem depăși această criză economică crescând datoria publică, indiferent că este vorba de nivelul național sau de cel regional. Deci mă bucură, Denis, că ai insistat asupra necesității de a nu fi protecționiști. Aș dori să spun că din punctul de vedere al uh, necesității de a avea teste economice, eu mă ocup, de exemplu, de directiva pentru, pentru servicii. Testele de necesitate economică reprezintă în forma sa pură protecționismul, pentru că se creează probleme, se creează bariere în calea liberei circulații a, bunur, a bunurilor și nu pot fi de acord cu acest lucru. Cred că corecturile dumneavoastră și clarificările dumneavoastră legate de, ec- ec- de comerțul electronic sunt foarte utile. Comerțul electronic nu este o amenințare, ci este de fapt o completare, reprezintă o evoluție pozitivă și acest comerț electronic ar trebui să fie facilitat și încurajat. În legătură acum cu relațiile business to business și aici avem aceeași păreri. Cred că avem nevoie de o abordare pragmatică, să depășim discuțiile ideologice. Nu este vorba de tratarea magazinelor de mici dimensiuni ca fiind victime, ci trebuie să ne asigurăm că există un grad mai mare de transparență astfel încât lucrurile să funcționeze mai bine, nu la Bruxelles, ci în viața reală, la noi acasă trebuie să existe libertatea de alegere, să existe o valoare adevărată pentru banii plătiți de consumatori și, din acest punct de vedere, cred că am mers într-adevăr destul de departe și aș dori să profit de această ocazie pentru a felicita membrii uh, platformei care au adoptat nu doar principiile, cât și măsurile de punere în aplicare și acum Uh, sper că această platformă va fi semnată de cât mai mulți actori și sper că organizațiile de agricultori care au participat într-un mod foarte constructiv pe parcursul acestui proces vor uh, vedea că îngrijorările, că se ține seama de îngrijorările lor, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Sper că până la urmă cu ajutorul uh, puternic al uh, Comisiei Europene, că în urma analizei de impact uh, întreprinsă de Comisia Europeană vom avea un rezultat pozitiv și eu consider că în acest moment este important să verificăm, să vedem care sunt rezultatele concrete. Trebuie să ajungem în situația în care să vedem că nu mai există practici înșelătoare în viața zilnică, și trebuie să asistăm la o schimbare culturală reală. Trebuie să îl sprijin pe Denis de Jong în ceea ce privește durabilitatea. Cred că trebuie să recunoaștem că avem nevoie, că de avem nevoie de câteva măsuri voluntare, trebuie să se investească mai mult în cercetare și dezvoltare, în reducerea deșeurilor, în uh, eficiența energetică. Apoi, Dani, sunt de acord cu tine în legătură cu etichetarea. Cred că există o junglă prea mare a sistemelor de etichetare. Știm că și Comisia Europeană se ocupă mult de acest subiect. Din păcate, situația actuală nu este în beneficiul uh, consumatorilor și Denis aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare cu tine, astfel încât comerțul cu, amănunt, cu amănuntul să aibă să bucure în continuare de prioritatea necesară și domnule președinte, vă aduc aminte de masa rotundă a, a comerțului cu amănuntul. Este vorba de un forum pentru furnizori și pentru comercianții cu amănuntul care ne pot prezenta situația lor, astfel putem înțelege care este situația actuală, să înțelegem care sunt lucrurile care funcționează bine, care sunt elementele negative și cred că este o posibilitate pentru noi să înțelegem ce putem face mai mult pentru a sprijini competitivitatea acestui sector și a-l ajuta în a crea locuri, noi locuri de muncă în Europa. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, și eu aș fi dorit să mă refer exact la acest uh, lucru. Este vorba de un eveniment organizat pe data de 26 septembrie la ora 15, un eveniment transmis pe internet, deci toți cei interesați de sectorul comerțului de amănuntul ne vor putea urmări direct uh, pe internet. Și acum dau cuvântul doamnei Iriguen Perez în numele socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnule președinte. În primul rând, doresc să spun că mă mulțumește foarte mult raportul domnului uh, De Jong, care a reușit să redacteze un text foarte echilibrat. Sunt, este vorba de un raport cu care sunt în totalitate de acord. În acest raport se spune cât de important este comerțul cu amănuntul, mai ales pentru crearea de locuri de muncă. Se subliniază importanța acestui sector în contextul general economic al unei dezvoltări durabile. Însă știm foarte bine că în urma crizei economice acest sector a fost uh, afectat în mod uh, uh, serios. Vânzările au scăzut, lucru care afectează până la urmă locurile de muncă în comerțul cu amănuntul și acest lucru este vizibil uh, mai ales în rândul magazinelor independente și de mici dimensiuni. Domnul De Jong, pe bună dreptate, spune că un uh, oraș în care nu mai există ma- magazine este un oraș mort. Nu este vorba aici nici de cum de protecționism, ci de asigurarea supraviețuirii magazinelor de mici uh, dimensiuni. În țara din care provin eu pot să vă dau câteva cifre, de exemplu, uh, comerțul cu amănuntul a avut o scădere de 16% în ultimele 33 de luni. Tocmai de aceea este important să acordăm atenția necesară acestui sector. În plus, nu trebuie să uităm următoarele puncte. Efectele crizei economice, de exemplu, în urma creșterii taxei pe valoare um, adăugată sau re- reclasificarea unor produse, um, blocarea accesului la credite pentru întreprinderi mici și mijlocii, situația um, femeilor din acest sector este una foarte dificilă. Apoi, evaziunea fiscală rămâne în continuare o temă importantă. Există prea multe obstacole birocratice. În plus, uh, consumatorii, mai ales cei mai vulnerabili, se confruntă cu probleme deosebite în vânzări. În sectorul, acest sector de vânzări se profită întotdeauna de lacunele existente în uh, legislație. În acest context, renunțarea la obstacolele birocratice cred că ar fi un mare progres. În plus, cred că trebuie să insistăm asupra protejării mediului conjurător și păstrării tradițiilor culturale. Cred că această inițiativă reprezintă un bun pas în, înainte, însă cred că trebuie să mergem puțin mai departe pentru că este vorba de practici comerciale neloiale reprezintă în continuare un uh, obstacol important în uh, comerțul cu amănuntul și trebuie să ne asigurăm că se evită orice abuzuri. Pro- problematica este una mai generală, nu trebuie să uităm uh, sistemul fiscal și așa mai departe. Din nou, mulțumesc raportorului pentru raportul său și voi veni cu câteva amendamente pe direcția liniilor pe care le-am amintit deja. Domnul Lockegaard are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, încerca să fiu succint. Doresc să mulțumesc și eu lui Denis pentru raportul prezentat de el. Un raport foarte bine structurat și cred că raportorul, domnul De Jong, a înțeles foarte bine unele din elementele esențiale acestui subiect atât de important. Și pe mine mă îngrijorează situația din sectorul de vânzări din Danemarca. Am discutat cu foarte mulți actori din acest sector despre cum putem depăși efectele negative ale crizei. Să, mă, să vă dau un singur exemplu. Am discutat, desigur, despre situația magazinelor mici din uh, orașe. Cred că Toată lumea este de acord în uh, comisia noastră că trebuie să facem ceva. Poate există un dezacord pe marginea metodelor uh, pe care le putem uh, folosi. Dintr-un punct de vedere liberal, noi tindem să fim mai degrabă de acord cu doamna Corața Bild. Trebuie să înțelegem că deschiderea reprezintă calea de urmat și nu protecționismul. Mi-a plăcut ce am auzit, că nu este vorba de măsuri protecționiste și sunt sigur că domnul De Jong uh, chiar crede în cele spuse, este un uh, bun start, însă trebuie să vedem în practică ce înseamnă toate aceste cuvinte și uh, grupul liberalilor va fi de acord cu orice sugestie, atâta vreme cât nu este vorba de protecționism sau de intervenție din partea statului. Ce se va întâmpla însă pe plan uh, european? Și dacă îmi permiteți câteva uh, remarci despre liniile directoare pentru liberali, pentru noi este foarte importantă transparența și punerea în aplicare a cadrului legislativ uh, existent. Am avut o foarte bună audiere ieri și am uh, aflat că există foarte multe probleme în diferite state membre și vedem că se profilează o tendință de a proteja acest sector, cel puțin la un anumit nivel, lucru care nu funcționează foarte bine cel puțin din punctul de vedere al uh, celor care sunt activi în acest sector. Drept urmare, o punere în aplicare eficientă a cadrului legislativ este foarte importantă și vom propune câteva amendamente în acest sens. Un al treilea punct important pentru noi este crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea comerțului electronic. Am observat că și raportorul face referire la comerțul electronic și a fost... Uh, uh, m-am bucurat să aud că nu aveți nimic împotriva comerțului electronic. Și vom veni și cu anumite amendamente la acest punct, pentru că, până la urmă, comerțul electronic reprezintă viitorul și sectorul comerțului cu amănuntul va trebui să înțeleagă că și magazinele de mici dimensiuni vor trebui să înțeleagă că trebuie să depășească și ele această barieră culturală. Știu din uh, propriul meu uh, cartier că um, este o mare problemă pentru oamenii de vârsta mea să înțeleg că este vorba de un lucru suplimentar, complementar, nu trebuie să-și închidă magazinul, ci pot profita uh, Uh, în plus pe lângă funcționarea magazinului de la colț de vânzările pe internet. Cred că dacă am putea crea un fel de cadru împreună cu acest uh, sector, cadru propice pentru dezvoltarea comerțului electronic, aceasta ar fi calea de urmat. Din punctul de vedere acum al legislației, după cum am uh, spus, sectorul vânzărilor este foarte important pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă în Europa, deci trebuie să creăm condițiile care să asigură acestui sector să-și îndeplinească potențialul la maxim. Trebuie să conlucrăm îndeaproape cu sectorul vânzărilor cu amănântul, creând cadrul necesar astfel încât acest sector să funcționeze. Acest lucru înseamnă că sectorul respectiv trebuie să înțeleagă că trebuie să existe un cadru de reglementare și în plus trebuie să spunem foarte clar statelor membre că dacă nu respectă cadrul uh, existent uh, se vor confrunta cu anumite consecințe. Deci trebuie să facem și anumite lucruri din acest punct de vedere. Mă voi opri aici Aș mai avea și alte comentarii referitoare la mai multe alineate, însă, din păcate, nu avem timpul suficient la dispoziție. Mă voi opri aici. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, vă vom, vom uh, discuta în continuare amendamentele până la votul din noiembrie. Doamna Riulă. Da, voi încerca să fiu cât mai uh, succintă. Aș dori să-i mulțumesc în mod expres domnului De Jong pentru raportul uh, său foarte echilibrat și doresc să subliniez acest uh, cuvânt, echilibrat. Cred că cu toții înțelegem cât de controversat este acest domeniu al vânzărilor cu amănuntul. În ultimele zile, în ultimele ore chiar, am fost uh, sunată de nenumărate ori uh, fiind uh, rugate să vin cu anumite amendamente care ar fi uh, deranjat tocmai acest echilibru. Drept urmare, nu voi propune niciun fel de amendament pentru că acest raport mi se pare unul foarte echilibrat. De exemplu, în raport se spune că planul european de acțiune trebuie să funcționeze în beneficiul tuturor participanților și uh, acest lucru, toți participanții, acest lucru este important. Știu foarte bine că există viziuni diferite în cadrul comerțului cu, amân, cu amănuntul între actorii de mari dimensiuni, de mici dimensiuni. Deci există foarte multe probleme specifice și raportul acesta nu ar trebui să se refere la toate aceste probleme specifice, ci ar trebui să discute viitorul întregului sector în contextul depășirii crizei economice. Și cred că domnul de Jong a reușit să găsească acest echilibru și doresc să-i mulțumesc pentru acest lucru. Apoi, o altă remarcă Poate unii au o problemă cu faptul că la punctul 9, sau da, probabil că punctul 9 este cel mai relevant din acest punct de vedere, unde se face referire la dreptul și competențele autorităților locale de a recurge la o anumită uh, planificare. Cred că este un punct foarte important, pentru că în trecut am văzut că dacă nu există niciun fel de planificare, se ajunge la o părăsire a centrelor uh, orașelor în favoarea unor moluri în exterior. Cred că trebuie să există o legătură într-adevăr între magazinele de mari uh, și de mici dimensiuni. Avem nevoie de un uh, bun mix între magazine de mari dimensiuni și de mici dimensiuni și acest lucru este imposibil în lipsa unei planificări. Mulțumesc. Ehm, aș eh, spune și eu câteva cuvinte în calitate de raportor din umbră activ pe acest subiect. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și tuturor celorlalți eh, care se ocupă de acest dosar pentru faptul că au dat un profil mm, mai vizibil uh, Um, comerțului cu amănuntul, nu doar uh, cel cu produse alimentare. Și mă bucur că comisia noastră a reușit să facă acest lucru. Mă bucur că unii dintre dumneavoastră v-ați implicat cu entuziasm în acest dosar. Uh, raportul este excelent în tradiția modului echilibrat în care abordăm această chestiune și cred că întotdeauna în limita Uh, textului putem să adăugăm ceva la raport. Deci aș face și eu câteva propuneri care sper că va primi atenția dumneavoastră. Mai întâi, uh, funcționarea pieței bunurilor. Cei dintre dumneavoastră care au studiat uh, tabela privind prețurile de consum, ați observat că diferențele de prețuri pentru bunuri de bază între piețele europene este foarte mare. Și acest lucru arată că piețele nu funcționează atât de bine cum ar trebui să funcționeze în interesul consumatorilor sau al lanțului uh, de uh, furnizare de produse. Morten Lockegaard uh, a făcut referire la un, un prânz informal de ieri la care anumiți uh, Uh, agenții economici au sugerat faptul că anumiți uh, furnizori uh, aplicau restricții geografice. Eu cred că trebuie să acordăm atenție deosebită acestui lucru. Dacă există diferențe majore de preț între piețe, colegii din Europa de Est ne tot spun că poate și calitatea bunurilor, deși au aceeași marcă, ar putea fi diferită de la o țară la alta ceea ce implică fragmentarea pieței. Nu există dovezi științifice ale acestui lucru, dar cei care au fost în misiuni au discutat despre asta cu colegii parlamentari din uh, statele membre. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare pentru că aici e vorba de piața unică a bunurilor și se pun probleme legate de certificarea bunurilor, inspectarea lor și disponibilitatea pe piață și oferirea de bunuri de calitate consumatorilor. Și poate că ar trebui să ne ocupăm și de acest domeniu. Voi depune amendamente în acest sens. Doresc să vă felicit și pentru faptul că pentru prima dată ați depus un amendament care se referă la franșize. Ehm, acesta este un mecanism important pentru antreprenori, pentru comerțul cu amănuntul este o practică uh, desfolosită și contribuie la activitatea economică ca atare. Ați abordat aspecte legate de concurență și acordurile poate că trebuie studiate E un lucru bun că ați abordat acest subiect și poate că alți colegi mă vor sprijini pentru uh, a examina cu atenție ce spuneți în această, în această parte a raportului, să vedem dacă formularea este cea mai potrivită. Voi face propuneri în acest sens. În fine, în legătură cu comerțul electronic, Ehm, și în, uh, ca și în sectorul uh, în detalii în general, inovarea este foarte importantă și noi trebuie să asigurăm că există cadrul necesar pentru a încuraja dezvoltarea sectorului, uh, unui sector înfloritor și competitiv. Trebuie să facilităm intrarea noilor actori pe piață, dar un aspect interesant în vizita în Grecia săptămâna trecută a fost faptul că Sindicatele ne-au dat dovezi că problema economiei din Grecia este tocmai lipsa de concurență în anumite sectoare și faptul că intrarea pe piața anumitor sectoare uh, nu a fost deloc încurajată în trecut. Domnul Hatzidakis, ministrul, ne-a uh, a spus că dorește să rezolve problema anumitor sectoare și a cerut um, ajutorul OCDE. Deci, cred că trebuie să spunem câteva lucruri în legătură cu uh, posibilă lipsă de concurență din cauza fragmentării geografice sau unor activități care descurajează intrarea pe piață. Cred că ar fi binevenite în contextul uh, comerțului cu amănântul. Și invităm Comisia de la DG deci Întreprinderi să se ocupe mm, și de acest aspect. Știu că depășim uh, puțin timpul. Uh, Uh, și întârziem cu voturile, dar pot totuși să dau cuvântul uh, unor colegi care s-au înscris la cuvânt. Vă rog, pe scurt, are cuvântul acum doamna Steiler, domnul, doamna Abela și apoi domnul Panzeri. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Steiler, vă rog. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și uh, raportorului. Abordarea este cea bună. Cred că trebuie să subliniem nevoia de a sprijini inițiativele locale. Știu că ați spus că autoritățile locale și regionale trebuie să stimuleze competiția, dar eu cred că putem uh, combina aceste inițiative cu programe inovante ale Comisiei, uh, cum ar fi un concurs pentru tinerii antreprenori într-un astfel de proiect, uh, persoana care a, persoanele care au câștigat concursul au primit uh, fonduri, uh, au primit bani pentru a-și putea pune în practică inițiativa. Am putea avea o competiție europeană pentru antreprenoriatul în comerțul în detai. Sunt idei bune care pot fi promovate Știu că Comisia are un grup la nivel înalt pentru comerțul uh, cu amănântul. Poate putem să comunicăm aceste idei Comisiei. Un alt aspect este cel legat de un ombudsman, ombudsman independent uh, căruia oamenilor, oamenii s-ar putea adresa pentru probleme în uh, lanțul în detalii pentru produse alimentare grupul uh, la nivel înalt din comisie poate ne poate informa și legătură cu acest aspect. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și uh, voi monitoriza în continuare modul în care progresează acest raport. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Abela. Um, mulțumesc, domnule președinte. În fiecare intervenție de până acum, colegii au vorbit despre comerțul electronic. S-au spus lucruri valabile în acest plan. planul economic uh, european uh, pentru comerțul în detai, dar lipsește, cred, un lucru. Eu mă voi referi la producătorii mai mari și acum trec la limba engleză. Pentru că mi-am pregătit inter, uh, intervenția în engleză. Vorbitoarea continuă malteză. Comisia abordează problema din punctul de vedere um, următor, că există restricții la comerțul online și că trebuie uh, să se pună capăt acestor restricții, dar cred că este contrar principiului pieței interne uh, Uh, dacă nu se permite accesul la întreprinderi mari. Uh, țări de periferice, cum ar fi Malta, Lips, uh, riscă să aibă de suferit. A mai cerut Comisiei să se facă ce trebuie făcut pentru a se rezolva această problemă a întreprinderilor mari de distribuție. Uh, Sper că uh, nu va fi uitată nici această situație a uh, agenților economici mari în comerțul cu amănuntul. Ceea ce a spus dumneavoastră despre comerțul cu amănuntul este într-adevăr un aspect abordat în grupul de lucru privind comerțul electronic și aveam dovezi de la centrele consumatorilor um, care susțineau tocmai ceea ce spuneți dumneavoastră și pe site-ul web există astfel de informații. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Panțeri? Minutul. Mulțumesc, domnule președinte. Doar un minut. Din ce am auzit, am impresia că raportul domnului De Jong este unul bun. Sunt de acord cu multe lucruri care au fost spuse, dar eu cred că acest lucru nu trebuie, vorbit doar, nu trebuie văzut doar din punct de vedere economic, la nivelul echilibrului între uh, agenții economici mici și mari. Uh, eu aș sugera raportorului să aibă și o abordare mai generală. Mă gândesc mai întâi la funcția socială comerțului în detai, pe care, funcție pe care o poate avea comerțul în detai într-o societate ca cea europeană, Uh, în care societatea îmbătrânește. De aceea e nevoie de servicii de proximitate, mai ales în orașele mari. În al doilea element uh, se referă la centrele urbane, unde comerțul în detai se, confortă, se confruntă cu anumite probleme, dar sunt elemente cheie în vita socială și securitatea orașelor. De aceea trebuie să se prevadă în raport o invitație adresată administrațiilor locale de a avea planuri de reglementare a comerțului în detai. E vorba de găsirea unor stimulente care să ajute uh, sectorul în aceste două segmente ale vieții sociale în Uniunea Europeană. Good. Well, thank you very much. Mulțumesc. Doamna Revende este prezentă din partea Comisiei. Doamna Revende, nu pot să vă dau mult timp, dar aveți acum posibilitatea, pe scurt, să ne prezentați câteva idei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, mai întâi doresc să mulțumesc raportorului pentru excelentul său raport, care corespunde logicii comisiei um, în acest sector foarte important. Sector important uh, nu doar în economie, dar și pentru ocupare și pentru întreprinderile mici. În sectorul um, comerțului cu amănântul există foarte multe întreprinderi mici, deci uh, planul de acțiune european pentru comerțul în detai se adresează, bineînțeles, mai ales întreprinderilor mici. Voi răspunde, voi, voi, voi comenta câteva aspecte și apoi voi răspunde la întrebarea legată de grupul la nivel înalt. În legătură cu comerțul electronic, nu cred că există uh, prea multe dubii că este un sector uh, care se dezvoltă din ce în ce mai mult, e nevoie de uh, adaptare, de inovare și Trebuie să studiem um, modele de afaceri inovante și Comisia, bineînțeles, ține cont și de nevoile întreprinderilor mici și mijlocii în acest sens. După cum știți, am avut un plan de acțiune pentru comerțul electronic care a fost aplicat și am făcut și un raport la al modului în care a fost el aplicat și uh, în cadrul lunii pieței unice ne-am ocupat de uh, ne vom ocupa, ocupa și de comerțul electronic. Și de multe ori s-a făcut referire la practicile incorrecte în comerț practicile neloiale și doresc să spun că Comisia sprijină inițiativele voluntare ale actorilor interesați. Ne-am implicat mult în uh, crearea acestei inițiative a părților interesate, o sprijinim. Și Cred că actorii interesați au făcut foarte multe. Nu trebuie să subestimăm eforturile făcute uh, pentru a se reuni acest cod voluntar și, pe de altă parte, am făcut o consultare legată de Cartea Verde privind uh, practicile neloiale și din această consultare rezultă clar ceea ce a spus și domnul De Jong și, an, și anume, problema este aplicarea. Deci, avem o problemă în aplicarea prevederilor, facem în momentul de față un, o evaluare de impact în urma cărții verzi și în urma uh, consultării, studiem materialele primite și poate Apoi, Comisia va trage concluziile finale dacă e nevoie sau nu de o inițiativă la nivel european. Tocmai pentru a corecta lucruri în aplicarea legislației. Nu voi spune prea multe Dar totuși, două, trei cuvinte în legătură cu vânzarea la costuri, la prețuri uh, sub um, costul de producție. Este uh, o problemă complicată. Cred că multe țări au înțeles că legiferarea în acest caz lista de să, riscă să distorsioneze și mai mult concurența și pot să ducă la comportamente care, cu consecințe și mai negative decât uh, vânzarea sub prețul de producție. Și Comisia a făcut recomandări Franței, de exemplu, legate tocmai de faptul că uh, interzicerea vânzării sub uh, costul de producție distorsionează piața și poate că rezultate mai bune pot fi obținute uh, luându-se măsuri care distorsionează mai puțin piața. Deci, nu doar prin legislație se pot, realiza, se pot rezolva aceste probleme. S-a vorbit uh, de mai multe ori despre francize uh, și cred că trebuie să se clarifice care sunt problemele Am fost este cerut de asemenea să reacționăm, să, să ne spunem punctul de vedere în legătură cu fragmentarea furnizării de bunuri în detai pe teritoriu. Într-adevăr, aplicarea unor prețuri diferite de către comercianții în detai, în detai în țării diferite pot avea motive legitime. Dar, în anumite cazuri, ă, motivele sunt mai puțin legitime. Și în Cartea Verde deja am abordat uh, acest aspect pe care Comisia nu îl uită. Încă o dată, nu sunt lucruri ușoare, nu sunt uh, simple, albe sau negre. Mă voi opri acum, domnule președinte, spunând, uh, vorbind despre grupul la nivel înalt privind comerțul în detalii, care arată, faptul că el există, arată că planul de acțiune nu este un, uh, o măsură uh, aplicată și apoi se poate uita importanța grup, segmentului uh, vânzării în detai. Grupul uh, va evolua planul de acțiune, dar uh, Uh, va examina și provocările din viitor și cu siguranță va, va ține cont de ceea ce s-a spus aici despre criză, efectul crizei și IMM-uri. Nu pot să spun nimic despre modul în care va fi format grupul, pentru că nu a fost, nu s-a hotărât încă, dar am primit multe solicitări din partea actorilor interesați și sper că lucrurile vor fi clarificate în curând în legătură cu compunerea acestui grup. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, pe scurt, ce am avut de spus. Um, uh, well, I'm sorry. Mulțumesc foarte mult. Da, am depășit puțin timpul, dar discuția este una importantă. Știu că colegii doresc să voteze, sunt nerăbdători, deci, bineînțeles, doriți să vă exercitați drepturile. Mulțumesc, domnule De Jong dar vreau totuși să vă dau și calendarul ca să fie foarte clar. Săptămâna viitoare, 10 septembrie, termenul pentru amendamente. Ehm, raportul a fost transmis încă din iulie, de aceea avem acest lucru. Discutăm apoi pe 26 septembrie, votăm compromisurile, compromisurile în noiembrie Și, bineînțeles, domnul Caza din Malta are ceva de spus, poate că doamna Zabela poate să-l contacteze. Bun, aceasta e contribuția noastră. Haideți să continuăm. Sperăm că aveți cartelele de vot. Primul vot se referă la bugetul general al UE pentru 2014. Doamna Gal Pelci este raportor. O salut. Doriți să faceți un comentariu, doamnă Pelci? Bun. Foarte bine. Secretariatul ne-a sugerat următoarele și sper că raportoarea este de acord, și anume că conform listei de vot să votăm întâi liniile bugetare mai întâi și apoi rezoluția omonimă dacă nu sunt, dacă nu vă deranjează. Deci, vă rog să mergem întâi la pagina 4 din document. E vorba de liniile bugetare. Vreau să vă întreb dacă doriți voturi separate pe aceste linii. Doamna Steiler de la Socialiști, putem să votăm toate aceste lucruri în bloc? Se pare că da. Deci votăm în bloc ce apar pe pagina 4. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă cu majoritate clară. Acum trecem la rezoluție. Încep cu amendamentul 1 al doamnei Van der Kamen pentru, împotrivă, respins. 2. Schmidt pentru, împotrivă, se adoptă doamna de Kamen amendamentul 3 pentru, împotrivă, respins. 4. Pentru, împotrivă, adoptat. 5. Pentru, împotrivă, respins. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 cade, nu. Nu, nu, nu, nu. Este vorba de incompatibilitate. Așa că votăm la 7 pentru împotrivă. Mm, verificăm. Verificat nu sunt sigur. Nu știu câtă lume este prezentă în sală. Așa că deschid votul electronic la amendamentul 7 al domnului Schmidt. Votul a avut loc, este foarte clar, 15 la 1 adoptat. Amendamentul 8 pentru, potrivă, se adoptă 9, se adoptă 10 pentru, împotriva, respins, 11 pentru, împotriva respins, 12 restras, 13 pentru, împotriva a respins, a, nu, adoptat, se scuze președintele, să verificăm la 13, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 29 mm, exprimate, 16 la 13 se adoptă, 14 pentru împotrivă respins, 15 pentru împotrivă se adoptă, 16 pentru împotrivă respins, 17 pentru împotrivă adoptat, 18 pentru împotrivă respins, 19 pentru împotrivă se respinge. Acum votul privind avizul în ansamblul său. Votul s-a deschis. 29 de voturi exprimate. Acum am închis votul. 28, 25 pentru, două voturi împotrivă, o abținere. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gal Pelt. Și ne bucurăm că ne veți uh, apăra poziția privește bugetul. Acum adoptăm formal două rapoarte foarte importante privind achizițiile publice pe care cred că le-ați urmărit cu multă atenție. Am avut rapoarte de etapă în mod permanent și înainte de pauza de vară, de fapt, ne terminasem cu principalele pregătiri, dar a trebuit să mai șlefuim detalii tehnice, etc. Acum dau cuvântul raport raportorilor și chiar și celor din umbră, dacă doresc să comenteze domnul Marc Tarabela, în primul rând. Avem două voturi, practic, în ceea ce privește directiva utilități și cealaltă directivă. Mulțumesc, domnule președinte. Votul va fi scurt, a fost lung în decembrie și ianuarie, însă am reușit atunci să ajungem la compromisuri pe toate cele trei rapoarte ale mele, ale mele și ale lui Juva. Însă nu vă mai lungi prea mult ce privește conținutul, voi reveni în plenară, voi intra în detalii atunci și chiar voi cere grupului să-mi dea niște minute în plus, însă este foarte clar că avem de-a face cu niște aspecte cheie, supra cărora vom reveni în plenară, cooperația public-public, uh, subcontratare, ofera, oferta economică cea mai avantajoasă, nu dorim principiul acesta să fie generalizat, lupta împotriva ofertei eh, cele mai scăzute, dar în mod anormal, apoi simplificarea atât de mult așteptată atât de către autoritățile care eh, conferă piețele, cât și de către operatorii economici, s-au făcut progrese. Serviciile sociale voi discuta și acest aspect, deoarece ne admitim de un articol foarte controversat, 17.2, care a dispărut între timp și va trebui să fim prudenți, de bună seamă. În sfârșit, statele membre uh, sunt cele care decid în ultimă măsură, însă trebuie să fim atenți la transpunere, pentru că e nevoie de suplețe, flexibilitate pentru aceste servicii sociale. Voi reveni în plenară. Însă, domnule președinte, vreau să vă spun că, încă o dată, salut și le mulțumesc uh, tuturor celor care s-au implicat uh, în această muncă de, de durată, de rezistență Rule, Kreutzmann, uh, raportorii în umbră, domnul de Jong. De asemenea, nu vreau să uit pe nimeni, dar vă <laughs> uitam pe dumneavoastră, domnule președinte. De fapt, nu vă uitam, domnule președinte, pentru că pe lângă că sunteți raportori, sunteți, sunteți președintele Comisiei IMCO și pe undeva v-aș felicita în mod aparte pentru că am aflat că după acest mandat uh, veți ieși la pensie. Eu veste proastă. Însă să știți că vă mulțumesc pentru că ați uh, condus dezbaterile într-un mod foarte bun cu Consiliul. Și este foarte bine pentru mine, pentru cei din umbră, să știm că e bine să ne întâlnim înainte de întâlnirea cu Consiliu, deci să ne întâlnim noi între noi, să pregătim aceste uh, Uh, întâlniri. Mulțumesc și lui Parzeri și lui Juva uh, pentru că am putut să ne punem de acord și Parlamentul practic a ajuns la o poziție cât se poate de coerentă. Este clar că la un moment dat Consiliul cumva părea să iasă câștigător, însă în orice caz ne-am pregătit foarte bine, asta s-a văzut și, de asemenea, salutăm și comisia care se regăsește la originea acestor inițiative. Propuneri foarte interesante și bune din capul locului, care ă, este foarte clar, le-am preluat și noi în raport, era important să facem acest lucru. Rapoartele sunt importante pentru că avem aici de-a face cu 19% din PIB-ul european este exact ceea ce dorea această directivă și anume ca banul public să fie mai bine cheltuit, mai chipzuit și cred că am reușit să facem o treabă bună. Trebuie să fim și modești că nu am inventat noi apa de la robinet, însă credem că am transmis un mesaj bun și clar atât pentru autorități cât și pentru operatori economici care intră în concurență pe aceste piețe de achiziții publice și, în sfârșit, bineînțeles că îi salut pe toți cei din echipă, din staff, asistenți, Alessia cenzioni, printre alții care al muncit din greu, mai ales în momentul negocierilor și, bineînțeles, Santina Bertoesi din grupul meu, o persoană care a făcut o treabă extraordinară în condiții foarte grele, dar cred că toate grupurile au contribuit, chiar și dumneavoastră, domnule președinte, și echipele Parlamentului au fost la înălțime. Nu a fost simplu, pentru că avem echipe mai mici decât cei de la Consiliu, decât cei de la Comisie, însă cred că am dat un mesaj clar. M-am lungit un pic, dar cred că merita, pentru că ne-am întâlnit una jumătate, zeci și zeci de întâlniri și tone de hârtie, poate că asta pentru mediu nu dă prea bine, dar în sfârșit cred că merita să muncim și rezultatele se văd. Mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Mulțumesc foarte mult. Ca raportor am avut parte de o colaborare excelentă împreună. M-am hotărât să nu mă mai prezint la Parlament pentru că este foarte clar că achizițiile publice nu sunt un subiect uh, simplu. Dau cuvântul domnului Juvan mai întâi și apoi celorlalți, însă vreau să vă spun că am avut o mare problemă cu restructurarea întregii propuneri. A fost așa un fel de muncă uriașă. Uh, în sfârșit, uh, Juvan, dacă vrei să spui câte ceva acum și apoi uh, îi luăm pe ceilalți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să-l consolez pe colegul raportor. Da, n-am inventat noi uh, apa de la robinet, nici a opta minune a lumii, însă să știți că au dispărut celelalte minuni ale lumii, din păcate, și poate că vom reuși în viitor să avem ceva mai rezistent, mai durabile. Ce am construit, de fapt, noi cu directiva? O nouă lege europeană, prima lege europeană pentru uh, concesiile în domeniul serviciilor și lucrărilor. Am lucrat și lucrăm cu, în trecut cu ce ne spune tratatul și cu legea, respect, legile din domeniu, dar nu aveam ceva specific Ehm, cam 10 ani de zile ne-am tot rătăcit cu jurisprudența în acest domeniu și acum această situație a luat sfârșit și putem să spunem cu mândrie astăzi autorităților publice, locale eh, și factorilor economici că această situație a luat sfârșit și că nu trebuie să mai stăm la, să ne așteptăm uh, să se tranșeze, să hotărească ceva vreun judecător. Avem deci o altă situație acum, asta e vorba, este până la urmă o certitudine juridică. În sfârșit, uh, foarte multe tone de hârtie pe care nici nu vrem să le mai menționăm, întâlniri numărate dar am ajuns, bineînțeles, la o poziție comună, am plecat de departe, la poziții foarte îndepărtate unele de celelalte acum un an și jumătate, dar credem că am ajuns la uh, un punct în care putem să ajungem la un acord politic global care să satisfacă pe toată lumea, dacă pe majoritatea dintre noi. În orice caz, exercițiul a fost foarte interesant, foarte util și mulțumesc celor care au dat dovadă de spirit de compromis și care au ascultat opiniile unora și celorlalți. Mulțumesc și raportelor din umbră. Eu însumi fac parte eh, dintre aceștia, colegul Panzeri, colegul Bușoi, domnul Harold, doamna Rulă, colegă Handel. În sfârșit, mulțumesc și Comisiei Europene și, bineînțeles, comisarului Barnier, care s-a implicat foarte mult. N-a fost simplu. S-a implicat foarte mult în acest proces. Îi mulțumesc, bineînțeles, și echipelor care sunt uh, esențiale, echipei mele, staffului meu, uh, care a lucrat foarte bine, pur și simplu a reprezentat uh, plămânul acestei, uh, acestui proces. În orice caz, munca nu a fost în zadar. Și dacă nu am reușit uh, să facem tot ce ne-am propus, nu trebuie să avem regrete, ci este vorba de începutul unui proces la o construcție extrem de grea, de dificilă, de complexă și asta ne dă în orice caz speranțe pentru viitor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, uh, Filip, și vreau să o salut pe doamna Șicovska de la comisie aici. Acum trecem la vot și avem trei voturi la rând. Vot electronic. În primul rând votăm directiva clasică. Yes, we do. I think we take to term electronically, I think. Deci, vot electronic acum la directiva clasică. Votul s-a închis. 27 pentru, 1 împotrivă. O abținere se adoptă așadar. Acum, utilități, directiva utilități. Votul s-a deschis. Votul S-a închis. Același rezultat. În sfârșit, concesiunile. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 26 pentru 2 împotrivă. O abținere. Mulțumesc foarte mult tuturora. Deja vreau să spun uh, și eu că mulțumesc foarte mult uh, echipei Maliz, Alexandra, Giulia și îi mulțumesc și lui Clementin, care a fost uh, agent temporar aici, dar s-a întors pentru vacanță, din vacanță. Acum, în orice caz, cred că merită să i aplaudăm pe toți, pentru că au făcut o treabă excelentă. Good. Um, well, thank you all very much indeed. Mulțumesc deci tuturora. Știți că atunci când ne vom afla în plenară, vom vedea într-adevăr ce se va întâmpla cu textul final și după ce trecem și de acest hop, va trebui efectiv să punem în aplicare și în orice caz trebuie să ne menținem nivelul de entuziast uh, integral și constant și de acum încolo. Doamna Roitova este absentă pentru următorul punct și iată de ce nu votăm noul cadru legislativ. De fapt, ea a fost absentă când trebuia să votăm și acum s-a întors. Deci, doamna Roitova, doriți să mai adăugați ceva în ce privește acest nou cadru legislativ? Vă mulțumesc. Da, acest dosar este amânat în mod uh, repetat și este vorba tocmai de o directivă care este importantă și care stabilește un cadru foarte important. Nu este un lucru foarte bun. Dacă Consiliul nu reușește să-și formuleze o poziție și nu poate începe negocierile cu noi, poate ar fi o idee bună ca noi să ne formulăm propria poziție și pentru acest lucru să ne întâlnim cu președintele Comisiei. Da, spune domnul președinte, dacă am înțeles uh, bine, ni se va Uh, prezenta un text pe care îl putem uh, discuta și sper că vom putea reveni la, în fața comisiei cât mai repede. Și sunt uh, de acord cu dumneavoastră, este o situație puțin acceptabilă. Haideți să trecem acum la următoarea parte a votului. Este vorba de adoptarea unei întrebări cu solicitare răspuns oral în urma discuției a coordonatorilor. Este vorba de o Uh, legare a unor uh, activități mai vechi, relațiile cu Elveția. Domnul Schwab a pregătit această întrebare. Textul a fost negociat între grupurile politice și nu știu, domnule Schwab, dacă doriți să ne prezentați această temă sau putem trece la vot. Da, cine este pentru, pentru a adopta această întrebare? Trebuie să votăm electronic? Da. S-a deschis votul pe marginea textului întrebării orale. Votul s-a închis. Se adoptă 28 pentru, 1 împotriva. Se va transmite textul serviciilor care se ocupă de plenară. Și acum trecem la avizul domnului Coferati referitor la CARS 2020. Avem uh, mai multe amendamente de, comprom- de compromis. Domnul Coferati nu este aici, dar doamna Styler va conduce votul. Haideți să trecem la vot. Raportul domnului Coferati, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă în mod clar. Amendamentul 3 și 4 sunt caduce. Amendamentul 5. Acum, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Avem un amendament oral acum la amendamentul 8 din partea domnului Borisov. Îl regăsiți pe lista noastră de vot. Este o cerere a raportorului. Cine este pentru amendamentul 8 în forma sa modificată? Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Acum, cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 5, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. 6, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 acum, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 20 al raportorului, cine stă pentru? Cred că trebuie să verificăm, nu? Da, deci Cine este pentru amendamentul 20? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 30. Cine stă pentru? Împotrivă. Și acesta se respinge. Amendamentul de compromis 9. Vot pe părți la cererea propriului meu grup. Începem așadar cu amendamentul de cu, cu scoaterea cuvintelor including a legislative act. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la votarea cuvintelor including a legislative action. Este pentru, împotriva, se respinge. Verificăm, nu, cred că a fost respins în mod clar. Acum, amendamentul 35 al domnului Borisov. Cine este pentru împotriva se adoptă. Amendamentul 36 al doamnei Westphal. Cine este pentru împotriva? Împotriva. Haideți să verificăm, vă rog. Amendamentul doamnei Westphal. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins cu, la o diferență de un vot. 15 împotriva, 14 pentru. Amendamentul de compromis 10. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 45. Domnul președinte se corectează. Amendamentul 42. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 45. Cine stă pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 46. Cine stă pentru? Împotriva se adoptă. Amendamentul 47. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 48. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 49. Pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul 49. S-a deschis votul. Cred că a fost respins, dar la o diferență foarte strânsă. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 voturi pentru 12 împotriva. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm și amendamentul 51. Uh, vote's closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 15 pentru, 14 împotriva. Amendamentul 52. Cine este pentru, împotriva, abținerii, se adoptă și acesta. Referirile. acum. Amendamentul 1 din partea domnului uh, Coferati. Cine este pentru, împotriva, abținerii. Haideți să verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotrivă se adoptă uh, în mod clar. Acum votul pe marginea proiectului de avis s-a deschis votul. Mai votează cineva? Nu toată lumea votează. Desigur, puteți să vă abțineți dacă nu doriți. S-a închis votul se adoptă cu 26 de voturi pentru, un vot împotriva și o abținere. Trecem acum la raportul domnului Schwab, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Domnule Schwab, doriți să spuneți ceva? Domnule președinte, aș dori să pun o întrebare pentru că în momentul în care vom vota acest aviz, nu trebuie să uităm că această comisie sub conducerea mea și în urma comunicării domnului comisar Barnier a început să se implice mai mult în semestrul european și am auzit acest lucru, poate îmi confirmați dumneavoastră că conferința președinț, preș, preș, preș, președinților în, uh, cu înțelepciunea sa specifică a decis să oprească uh, implicarea noastră în acest proces. Uh, mie mi se pare că nu este o idee foarte bună pentru că implicarea noastră a fost una foarte constructivă. Domnul președinte, conferința președinților nu m-a consultat pe mine în legătură cu acest uh, subiect. Uh, acest, uh, acest organ nu se adresează niciodată în mod direct președinților de comisii și vă pot spune dumneavoastră membrilor celor mai importante grupuri politice că dacă vă doriți ca conferința președinților să susțină ceea ce facem noi aici la comisie, va trebui să discutați direct cu, cu, cu ei. Uh, eu, din păcate, nu fac parte din uh, cele două grupuri politice care domină lucrările acestui Parlament. Și în aceste condiții, Cred că ar fi foarte util dacă membrii comisiei, mai ales coordonatorii, s-ar implica mai mult. Dacă coordonatorii îmi cer acest lucru, eu uh, voi fi fericit să mă adresez conferinței președinților. Um, nu știu care va fi rezultatul uh, final a un asemenea demers. Poate Uh, vor avea impresia că devenim prea agresivi în sprijinirea pieței interne. Însă vă mulțumesc pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui punct și haideți să trecem la uh, votarea raportului dumneavoastră. Dacă va obține o majoritate mai mare, cred că demersul meu va fi sprijinit. Primul amendament, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, vot pe părți. Amendament din partea domnului Coferati. Prima parte, cine este pentru? Împotriva, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Cred că va trebui să verificăm electronic a doua parte a amendamentului 4. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost respinsă. Amendamentul 5. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine stă pentru? Haideți să verificăm electronic și amendamentul 8. Votul s-a închis. A fost respins. Amendamentul 9. care afectează doar un număr de versiuni lingvistice, se adoptă amendamentul de compromis 2. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Haideți să votăm acum varianta raportul final. Resolution. Okay. Este vorba de o rezoluție. S-a închis votul, se adoptă cu 25 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc foarte mult și aștept mandatul din partea dumneavoastră pentru a mă adresa conferinței uh, a președinților și domnul Schmidt sunt sigur că va transmite cele mai bune dorință din partea mea liderului grupului sau politic, astfel încât cuvintele mele să nu fie interpretate în mod greșit. Acum, raportul anual pe marginea în domeniul concurent, concurenței. Eu sunt trecut aici în calitate de raportor. De fapt, adoptăm amendamentele fără a adopta raportul în totalitatea sa. Este vorba de un efort combinat al tuturor gru- uh, grupurilor politice. Deci, haideți să începem cu alineatele. Primul alineat, cine stă pentru? Se adoptă alineatul 2, cine stă pentru, împotriva? Se adoptă. Alineatul 3, cine stă pentru? Nu, amendamentul 3 se corectează, domn președinte. Cine este pentru? Împotriva? Cred că a fost respins, dar ar fi mai bine să verificăm. Deci, amendamentul 3 s-a închis votul. A fost respins pentru că sunt 14 voturi pentru, 14 împotriva. Amendamentul 4, cine este pentru? Haideți să votăm electronic și amendamentul 4. S-a deschis votul pentru amendamentul 4. S-a închis votul. Se adoptă 15 voturi, 15 voturi pentru, 13 împotriva. Amendamentul 5. Cine stă pentru? Pentru. Pentru. PP-ul este pentru sau împotriva? Împotriva. Nu mai înțeleg nimic. Haideți să deschidem votul. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 8, cine stă pentru împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9, cine stă pentru împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10, cine stă pentru împotrivă, se adoptă. Putem vota în bloc restul amendamentelor? Există obiecții vis-a-vis acest, de această propunere, deci amendamentele 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18 în bloc. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă toate. Și acum Există amendamente orale care vor fi transmise Comitetului ECON. Deci nu trebuie să adoptăm raportul separat. Și domnul Schwab, care nu mă ascultă, dumneavoastră sunteți membru al Comisiei ECON, la fel ca și domnul Schmidt. Nici dumnealui nu mă ascultă. Domnule Schmidt, vă rog să vă asigurați împreună cu domnul Schwab ca aceste amendamente să fie regăsite în uh, forma finală a raportului de la Comisia Econ. Trecem acum la raportul meu referitor la cadrul de reglementare pentru comunicațiile electronice și aș dori să vă spun că ieri am avut o întâlnire foarte bună cu, raport, cu doamna Trautman, uh, raportoare din Comisia Responsabilă pe Fond, și am uh, căzut de acord pe marginea unor uh, compromisuri mm, și nu cred că aveți aceste amendamente de compromis în lista dumneavoastră finală de vot. Este vorba de amendamentul 4. Deci haideți să mergem mai departe. Doamna Fahayan a fost singura care a venit cu amendamente. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 3. Pentru împotrivă se adoptă. Și acum, dacă îmi permite să citesc amendamentul 4, amendament oral, doamna Ferhaien este de acord cu el. Este vorba de neutralitate. Este un punct important și pentru Comisia ITRE. Subliniază că prioritizarea serviciilor ar putea submina principiul neutralității. Cerem Comisiei și autorităților de reglementare să monitorizeze această situație și să folosească instrumentele prevăzute la articolul 22 din directiva serviciilor universale și, dacă este necesar, să se ia în uh, considerare măsuri legislative europene suplimentare. Sper că a înțeles toată lumea uh, despre ce este vorba. Cine este pentru, împotrivă, foarte bine se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru, împotrivă, cu amend- se adoptă cu amendamentul oral. Amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă se adoptă. Și acum votul pe marginea avizului în totalitatea sa. S-a deschis votul. Mai votează cineva avizul meu. S-a închis votul, se adoptă cu 25 de voturi pentru, 1 împotriva. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care o arătați muncii mele și doresc să mulțumesc în mod special doamnei Ferhen pentru amendamentele propuse de dumnei. Am încheiat sesiunea de vot. Vă mulțumesc foarte mult și haideți să trecem mai departe la o nou, un nou aviz pentru Comisia AFET. Doamna ce este raportoare. Este vorba de baza tehnologică și industrială de apărare europeană. Nu știu cine va mai lua cuvântul în afara doamnei Galpelci, doamna Stylar, pentru că știu că doamna Gephardt este raportoare din umbra. Deci, până acum nu avem alți raportori din umbra, dar doamna Weiler va interveni, domnul Schmidt și eu am câteva comentarii. Îmi pare rău, doamna Galpelci, că nu există atât, atât de mulți raportori din umbră la raportul dumneavoastră. De asemenea, alături de noi sunt doi reprezentanți de la comisie, doamna Silvia Canțuva, nu știu dacă v-am pronunțat bine cuvântul, uh, numele vă voi da cuvântul mai târziu, după doamna Galpelci. Aveți cuvântul, doamna raportor. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy nem azért nincs. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigură că absența raportorilor din, raportorilor din umbră nu se datorează unei lipse de importanță a subiectului, din potrivă. Este o problemă foarte importantă. Pentru că mediul geopolitic este în schimbare și Uniunea Europeană trebuie să aducă răspunsuri la provocările uh, legat de tehnologia noastră de apărare. Voi începe cu niște cifre. China, Rusia și Japonia au cheltuit în total uh, la fel de mult pe apărare cât Uniunea Europeană. Deci China, Rusia și Japonia împreună um, cheltuiesc pe apărare la fel de mult ca noi toți împreună. E vorba de 40.000 de locuri de, locuri de muncă, miliarde de euro. Când am început să lucrez la acest aviz, încă nu aveam la dispoziție documentul comisiei, dar pot să spun că se regăsesc în documentul meu multe lucruri care se regăsesc și în documentul Comisiei. Pornim de la aceeași constatare. În bugetele statelor membre, cheltuielile pentru apărare scad într-una, dar, totuși, competitivitatea sectorului trebuie îmbunătățită sau tocmai de aceea competitivitatea industriei europene a apărării trebuie îmbunătățită și pentru asta e nevoie de mai multă și mai bună cooperare și de mai multă deschidere și transparență în, pe, pe piețele um, de, de apărare. A trebuit să-mi concentrez observațiile pe șase puncte. Mă voi referi acum la acestea. Mai întâi am discutat despre regulile de achiziții publice și divergența acestora care nu permit um, sau acționează împotriva îmbunătățirii uh, performanței în sector. Nu există o piață integrată. Piața este foarte fragmentată în acest sector. Deci se desfășoară procese paralele sunt lucruri care trebuie rezolvate, îmbunătățite. Trebuie de asemenea să promovăm noi tehnici inovante de achiziții publice, canalizând și integrând uh, echipamentul uh, modern și uh, programele moderne din domeniul informaticii și integrând progresele cercetării și dezvoltării. Să nu uităm, de exemplu, la formularea contractelor, termenii de, referen termenii de referință și specificațiile contractuale sunt foarte, sunt lucruri foarte complicate. De aceea, participarea la licitații la nivel transfrontalier și uh, este foarte complicată. Um, specificațiile, specificațiile tehnice sunt exagerate. Trebuie să eliminăm sau cel puțin să minimizăm aceste bariere. IMM-urile sunt importante pentru mine. Trebuie să îmbunătățim participarea IMM-urilor la acest sector. Nu este, știm că nu este un sector Uh, foarte favorabil IMM-urilor din cauza fragmentării pieței și din cauza faptului că IMM-urile nu au un acces facil la capital, de aceea IMM-urilor nu le e deloc ușor să intre pe piața produselor de apărare. Și Comisia uh, propune un parteneriat european pentru a rezolva această problemă și eu am um, idei similare. Doresc să cer comisiei să facă o propunere pentru a facilita accesul IMM-urilor la industria europeană de apărare. În fine, doresc să cer comisiei și statelor membre să coopereze între ele și să coopereze cu Agenția Europeană de Apărare pentru a permite o mai bună participare a IMM-urilor uh, la sectorul uh, la acest sector industrial și la această bază tehnologică care poate crea noi orizonturi, noi sinergii. Iată care sunt sugestiile mele pe scurt și aștept cu nerăbdare observațiile, întrebările și amendamentele dumneavoastră, precum și ale raportorilor din umbră. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul în această discuție? Doamna Weiler, doamna Rule, domnul Schwab, domnul Overmeyer, domnul Schmidt. Mai dorește cineva? So we have Mrs. Weiler, Mr. Schmidt. Da, am notat numele tuturor. Mr. Schwab, sorry. Yeah. Da, și doamna Schwab. O trecem pe listă. Doamna Weiler, vă rog. Acting shadows Bine? Vă numim acum uh, pentru această după masă raportor din umbră. Mm, ich muss leider auch gleich... Da, din păcate, tocmai trebuie să plec, însă um, această temă este atât de importantă pentru mine încât am dorit să iau uh, cuvântul. Este o temă pe care o cunosc foarte bine pentru că deja din uh, fostul mandat legislativ am adoptat aproape cu unanimitate un uh, pachet după ce statele membre, după ce ignoraseră timp de 10 ani dreptul comunitar, au uh, respectat transparența în domeniul achizițiilor publice. Știm foarte bine că există anumite părți în um, achizițiile din domeniul apărării care nu sunt accesibile opiniei publice, însă, în practică, 95% de fapt din uh, părți fusese atribuite în mod secret și doar 5% fusese atribuite în urma unor achiziții publice. Situația s-a modificat din fericire și în acest context aș dori să propun, domnule președinte, să cerem Comisiei Europene și Agenției Europene pentru Apărare să ne prezinte care este situația actuală cu punerea în aplicare a directivei respective. În uh, pauza de vară am cerut um, colaboratorilor mei să se ocupe puțin de această temă și ei mi-au spus că, de fapt, cel puțin o trăime din statele membre ignoră această directivă. Deci, în primul rând, doresc să critic procedura urmată de celelalte instituții care nu pun în aplicare cele cerute de Parlamentul European. Ar fi existat suficient timp pentru a face acest lucru. În al doilea rând, dragi colegi, eu personal și spun acest lucru foarte des, deschis, nu mi se pare că ar fi o tragedie dacă nu se mărește Uh, bugetul pentru apărare. Cel puțin în Germania au fost făcute niște achiziții foarte proaste, indiferent de cine le-a făcut. Și consecințele unor achiziții proaste se resimt abia după 10 ani, de exemplu. Știm foarte bine ce s-a întâmplat cu Eurofighter. Uh, deci, în loc să sporim bugetele de apărare, Mie mi s-ar părea că avem nevoie de o altă abordare mai rațională. Avem nevoie de cheltuieli mai bine gândite care să urmeze o procedură clară și transparentă și să nu uităm că siguranța soldaților este elementul crucial, crucial pentru că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Deseori se cumpără un uh, produs care nu, nu reflectă deloc siguranța soldaților care se află pe, în, în, pe, în război din punctul de vedere al uh, supracapacităților acestui sector, sunt, sunt de acord cu cele spuse în acest uh, raport. Este o critică exprimată deja în urmă cu patru ani și situația nu s-a modificat uh, foarte mult. Pe atunci uh, fusesem raportor uh, din umbra și este important să reiterez acest punct. Nu, nu ne ajută cu nimic adoptarea unor rezoluții dacă acestea sunt ignorate. Statele membre trebuie să respecte cele cerute de Parlamentul European. Da, aveți dreptate. Știu că v-ați ocupat de această temă, la fel și doamna Riulă, dacă nu mă șel ei a fost raportoare. Dar acum dau cuvântul domnului Schmidt, urmat de doamna Riulă. Thank you very much. Um, Mulțumesc. Este un aviz foarte bun, nu am mare lucru de adăugat. Propunerea comisiei este de asemenea foarte bună, dar știm cu toții că este un uh, lucru foarte sensibil. Eu vin dintr-o țară mică, neutră, care uh, trăiește în pace de 200 de ani și, cel puțin în ultimii 50 de ani, am considerat că acest lucru se datorează faptul că industria noastră a apărării a fost foarte bună. Astăzi, din potrivă, ea aparține americanilor, britanicilor și așa mai departe, uh, și exportăm 80-90% din producție. Dar acest lucru este util în mediul actual și nu putem să discutăm despre aceste lucruri dacă nu discutăm despre politica de apărare în general. Foarte bine, dar cred că nu trebuie să uităm realitatea. Și anume, e bine ca Europa să aibă o politică de apărare proprie? proprie? Unii colegi consideră că da, eu nu cred. Eu cred că ar fi mai bine ca în cadrul NATO să încercăm să-l convingem pe președintele Obama, să-i convingem pe americani um, deci să nu privim doar spre zona Pacific, să nu privească doar spre zona Pacificului. Um, dar americanii ne spun, de ce trebuie noi să apărăm tot timpul Europa? Puteți să o faceți singuri. Uh, și am văzut în cazul Libiei că au apărut mai multe probleme când comandăm elicoptere, când uh, comandăm elicoptere, nu știu cine le face. Dar achizițiile sunt vitale pentru această comisie. Nu știu dacă există un interes al consumatorilor pentru piața elicopterelor, de exemplu dar nu putem evita chestiunea de bază și anume ce e bun sau nu pentru Europa. Eu unul nu sunt pentru crearea unei armate europene. Oricum, raportul este unul bun, avizul este unul bun și raportul comisiei este de asemenea bun, dar Haideți să nu fim prea naivi, naivi pentru că nu vom rezolva nici anul acesta problema. Mulțumesc! I'm sure that last... Sunt sigur că ultima dumneavoastră observație este probabil cea mai adevărată afirmație de astăzi. Doamna Rule. Da, nu sunt deloc de acord cu antevorbitorul. Nu discutăm aici de, co- de politica comună de apărare, ci de competențele comisiei noastre. Și din acest raport, uh, mie mi se pare că lipsește o referire la cadrul legislativ existent, care există deja. Am adoptat deja un cadru legislativ aici la comisia noastră, nu a fost o adoptare deloc ușoară, eu am fost raportare pentru o parte a dosarului legislativ respectiv, era vorba de transferul de uh, transferul de tehnologii și deși a fost foarte greu, am reușit să ajungem la un consens, am votat și acest cadru, după cum am spus, nu este pus în aplicare. Deci raportul nostru ar trebui să se concentreze asupra cererii uh, Comisiei Europene ca acest cadru legislativ să devină realitate în statele membre. Aceasta trebuie să fie abordarea noastră toate celelalte elemente cred că sunt considerații filozofice care nu ne ajută deloc să mergem mai departe. Thank you, Mr. Obermeier. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fundamental, acest uh, raportul comisiei se mișcă pe un teren foarte mișcător al unor dorințe exprimate. Punctul de plecare este unul, este unul foarte real. Este foarte clar că acest sector suferă pentru că este susținut în mod uh, artificial în, uh, în viață Deci, avem, ne, ne confruntăm cu o problemă uh, clasică legată de intervenția statului pe o piață care nu funcționează. Cred că avem nevoie, într-adevăr, de o cercetare, de un anumit grad de cercetare în acest uh, sector. Avem nevoie de anumite standarde tehnice care trebuie respectate. Însă am uh, anumite probleme legate de propunerea Comisiei. Stabilirea uh, obiectiv, acest obiectiv militar care să fie folosit și pentru uh, monitorizare, ne întreb, mă întreb care este de fapt obiectivul acestei monitorizări. Cred că ar trebui să avem o abordare uh, practică. O o companie producătoare de produse în acest sector este competitivă dacă uh, produce niște instrumente uh, care funcționează foarte bine. Să nu uităm că această piață este una foarte divers- diversificată pe plan uh, global și să nu uităm că o companie oferă o gamă variată de produse și cu cât, uh, și cu cât numărul uh, produselor este mai mare, cu atât costurile sunt mai reduse. Mă refer și eu acum la un uh, punct amintit deseori, o transparență cât mai mare. Nu știu dacă este posibil să ajungem la un grad cât mai mare de transparență în acest sector. Apoi, Comisia s-a referit la o organizare a achizițiilor publice cât mai inovatoare. Mie mi se pare că lucrurile nu sunt clarificate foarte bine. Da, reducerea capacităților din nou este o idee foarte bună care teoretic ar putea fi pusă în aplicare. Rămâne neclar, rămân neclare cererile Comisiei de a implica mai bine în acest sector întreprinderile mici și mijlocii Apoi, siguranța uh, rețelelor și informatică este un punct foarte important, mai ales pentru viitor. Deci, există unele abordări foarte bune, însă dacă este să intrăm în detaliu, mie mi se pare că rămânem la un nivel foarte abstract, lucrurile cred că ar putea să fie mai bine definite. Foarte bine, domnul Schwab are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe lucruri, însă aș dori să vă, să vă aduc aminte că comisia noastră și ultimul parla- fostul Parlament European în anul 2008, sub conducerea domnul uh, Lambsdorff, a, a cerut concretizarea articolului 268 din tratată și prin directiva respectivă am oferit statelor membre un cadru uh, Uh, în care uh, pot cântări interesele comunitare cu cele uh, naționale și nu înțeleg de ce statele membre nu respectă acest cadru legislativ existent. Deci, în primul rând, trebuie să ne îndreptăm înspre uh, Uh, punerea în aplicare a articolului 296 din tratate, pentru că articolul respectiv uh, rămâne în continuare unul foarte important. Însă, domnule președinte, dacă nu mă înșel, în anul 2010 Comisia SEDE, domnule președinte, vă rog să vă opriți microfonul. Da, în al doilea rând, subcomisia pentru apărare în anul 2010 a adoptat un raport din proprie inițiativă, un raport regretabil, consider eu, Însă, chiar și în urma adoptării raportului din 2010, raportul din 2008 nu și-a pierdut cu nimic din uh, însemnătate. După cum a spus și doamna Rule, uh, statele membre sunt obligate, de fapt, să respecte cadrul legislativ adoptat. Știm foarte bine că au existat anumite evoluții în ultimul, ultima perioadă relevantă pentru sectorul apărării. Însă, este vorba de achizițiile publice. Pentru achiziții publice există o piață europeană și pentru bunurile de apărare și statele membre au recunoscut acest lucru nu doar prin adoptarea tratatului, ci și prin uh, directiva respectivă și eu sper că raportul uh, colegei noastre uh, Galpelci va contribui la a aduce aminte statelor membre că există un cadru legislativ pe care acestea trebuie să-l respecte. Um, Acum câteva observații din partea mea. Cred că doamna Rule a spus foarte bine lucrurile când a vorbit despre aplicarea prevederilor existente. Evoluția în lumea apărării uh, a fost uh, dominată uh, de consolidarea și reducerea bugetelor pentru apărare. Dar dorim să subliniem în acest raport și mă bucur de faptul că Comisia a inclus acest lucru în documentul său foarte bun, este faptul că achizițiile noastre Uh, mai ales în ceea ce privește noile soluții tehnologice, se aplică în sectorul apărării. Trebuie încurajată inovarea, încurajată de mult în sectorul apărării din Statele Unite. Și mă bucur de faptul că Comisia spune că are de gând să sprijine um, programele de achiziții în acest domeniu. Eu voi introduce acest aspect ca amendament la raportul Galpeci. Nu putem uita acest lucru. Și, de asemenea, reformele majore în achizițiile publice, care tocmai au fost adoptate, trebuie să fie aplicate în sectorul apărării cât de repede. Pentru că mai multe pentru că se prevede acolo încurajarea participării IMM-urilor și o abordare pe baza calității soluției, dar relația dintre calitate și preț uh, sunt, sunt lucruri foarte importante. Simplificarea procedurii de asemenea și disponibilitatea uh, unor uh, programe de parteneriat în achiziții. Astfel de parteneriate pot avea un uh, potențial mare în domeniul specific al apărării. Deci putem cere Comisiei să evalueze această posibilitate pentru că achizițiile, acest instrument al parteneriatelor inovante în apărări pot fi un, poate fi un instrument foarte bun pentru a avansa în domeniul apărării, pentru că este foarte adaptat um, achizițiilor pe termen lung. Și statele membre nu au dorit să folosească procedurile obișnuite de uh, achiziții tocmai pentru că nu se aplică bine acestor tipuri de licitații. S-a făcut o referire la standarde, care sunt tot de responsabilitatea acestei comisii. Am, tocmai am reformat procesul standardelor. Comisia vorbește despre promovarea dezvoltării unor standarde hibride. Uh, N-am auzit încă despre încă acest termen. Trebuie să menționăm și asta în raport. Și să regăsesc aici mai multe detalii pe care trebuie să le preluăm. Știu că doamna Galpelce a avut anumite dificultăți în a avansa, pentru că în anumite cazuri a trebuit uh, să lucreze la raport fără a fi citit um, versiunea finală a comunicării Comisiei. Pentru Comisia pentru Afaceri Externe dorește ca acest raport să fie adoptat foarte rapid, înainte de întâlnirea nu. Va avea o întâlnire informală a miniștilor apărării în momentul de față la Vilnius și la summitul european din decembrie apoi se va discuta despre achizițiile în domeniul apărării. De aceea s-a dorit un uh, uh, calendar atât de strict. Voi da în, cuvânt, în curând uh, cuvântul comisiei, comisiei, dar trebuie să vă spun încă de pe acum că amendamentele pot fi depuse numai pe 12 septembrie și vă rog, dacă e posibil, să depuneți amendamentele în engleză, tocmai pentru că nu avem timp, pentru că trebuie să votăm Um, foarte rapid în comisia noastră pentru a permite uh, adoptarea um, actului legislativ de Parlament înainte de summit. Dorește cineva să facă observații? Dacă nu, dau cuvântul reprezentantei comisiei. Vă rog. Thank you, President, and I will indeed be very, very short. Mulțumesc foarte, foarte pe scurt. Ne bucurăm foarte mult de proiectul de aviz în forma sa actuală. Nu avem comentarii. Însă aș reacționa totuși la cele spuse aici de diversi colegi. În primul rând vreau să subliniez încă o dată faptul că consolidarea pieței eh, interne în domeniul apărării și având în vedere profilul fragmentar acestei eh, piețe sunt lucruri pe care noi le cunoaștem și am dorit să le subliniem în comunicarea noastră. E bine că se bucură de sprijin aceste aspecte. De asemenea, în comunicarea noastră spunem că principala sarcină este implementarea legislației adoptate, principala sarcină a statelor, așa cum am menționat. După părerea noastră, noi nu stăm așa de prost la capitolul de transpunere pe cât s-ar putea să pară, cel puțin în privința directivei eh, achiziții publice. Ea, practic, a fost eh, transpusă de toate statele membre, după câte știu eu. Însă, încă o dată, în comunicarea noastră, noi propunem, printre altele, sub uh, titlul uh, acțiunii uh, monitorizarea statelor membre și așa mai departe, următoarele lucruri și anume monitorizare regulată a Comisiei în ce privește transpunerea. Este lucrul pe care noi îl subliniez în comunicare. În sfârșit, vreau să spun că apreciez foarte mult ceea ce ați spus în legătură cu uh, achizițiile publice precomerciale este un instrument interesant care ar putea fi pus în valoare și e bine ca și acest lucru să figureze în aviz, ceea ce deci este foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult! Da, într-adevăr, e vorba de idei inovatoare în domeniul acestor achiziții uh, Vă voi transmite documentul pe care eu însumi îl propun. Nu trebuie să reacționați acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă ce Doriți să trageți concluziile? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc din inimă tuturor colegilor pentru sugestiile și observațiile lor, foarte, foarte interesante. Așa cum a menționat și domnul președinte, avem un calendar extrem de strâns și neîncărcat. Iată de ce trebuie să știm foarte clar care sunt sarcinile care revin uh, ITRE și respectiv IMCO. De fapt, am reușit să clarificăm această împărțire a sarcinilor și deci uh, acum putem să continuăm cu procesul uh, legat de acest act legislativ de exemplu, în ce privește transferurile, toate aceste lucruri scad sub incident activităților ITRE. Așa cum am auzit aici, multe lucruri deci pe care le-am auzit pot să fiu de acord cu ele, în general. <clears throat> Mulți dintre dumneavoastră ați subliniat cât de important este ca Parlamentul să vină cu propriul său aviz și cu o poziție cât se poate de clară în acest domeniu, exprimând o preferință pentru aceste practici inovatoare prin acele proiecte pilot, cum a spus președintele. Într-adevăr, domeniul achizițiilor publice este un domeniu care are nevoie de o reformare, chiar de o regândire, inclusiv ce privește regulile de confidențialitate. Și menționez asta nu numai pentru că eu am așa o preferință pentru clastere, mă refer aici, ci pentru că, în general, aceste clastere cu IMM-uri pot să fie mai mult implicate în acest domeniu în Europa. Nu numai ca parte a, a, a lanțului propriu-zis de aprovizionare, ci în general în ce privește inovarea, inovarea în domeniul apărării, sunt foarte multe oportunități în care toată lumea are poate de câștigat. De fapt, așa merg lucrurile, viața, lucrurile s-au schimbat, nu mai vorbim astăzi despre înarmare și arme și așa mai departe, dorim, vorbim despre altceva, vorbim despre uh, soluții inovatoare și tehnologii care să ne ajute în rezolvarea crizelor, de pildă. Iar uh, este foarte clar că statele membre, Uniunea Europeană în general, nu sunt gata pentru aceste noi provocări. Avem, deci, vă spuneam, multe de făcut, calendarul este foarte strâns și vă rog să depuneți amendamente pe 12 septembrie, cel mai târziu. Mulțumesc foarte mult, Ildico. Mulțumesc și comisiei. Acum trecem la raportul domnului de Jong, al doilea raport pe ziua de azi, din partea dânsului, în ceea ce privește practicile de publicitate înșelătoare. S-au depus 54 de amendamente, 6 amendamente de compromis, de asemenea, le-am tot discutat. Doamna Prandagars, domnul Joab, domnul Rashford, doamna Rule și domnul Dylan. Uh, sunt cu toții raportori din umbră, cu toții sunt prezenți aici și deci vă rog, domnule De Jong, să prezentați amendamentele și cei din umbră vor comenta. Comisia e prezentată de, este un, de un vechi prieten al comisiei noastre, o rog și comisia să intervină. În orice caz, avem cam vreo 25 de minute pentru a discuta acest raport. Domnule De Jong, vă rog să fim operativi. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Malcolm. Cred că cel mai bine ar fi să fiu foarte, foarte succint, pentru că toată lumea a primit uh, amendamentele de compromis, dar vreau să vă spun că a fost o mare plăcere să lucrez pe ele, pentru că am primit numai propuneri constructive și raportul este, bineînțeles, consolidat astfel. În ceea ce privește documentele sau versiunile existente, am primit eu și toți cei din umbră un mail din partea domnului Schwab care, pe lângă comentariile sale la amendamentele de compromis și la sugestiile pe care le face, dorește mai cu seamă să facă o propunere aparte de compromis la considerentul A și cred că este o idee foarte bună. M-am uitat în detaliu, am comparat versiunile pe care le am la dispoziție în orice caz, e a intervenit sau a sosit destul de târziu, după începutul ședinței de astăzi. am avut mult timp, însă cred că e o idee bună, domnule Schwab. Ja, ähm, Herr Vorsitzender, ich habe ja schriftlich... Domnule președinte, am uh, transmis în scris uh, dorințele mele pentru a ajunge la amendamenta de compromis colegului meu și Mm, urmează un punct pentru care eu sunt responsabil, deși eu doresc ca lucrurile să se desfășoare cât mai repede și mă bucură atitudinea constructivă a colegului nostru De Jong. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mrs. Prendergast. Mulțumesc. Doamna Plandengast, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului De Jong și celorlalți colegi care au lucrat pe acest dosar pentru a rezolva problemele cu care se confruntă IMM-urile, mai cu seamă. Am o problemă cu amendamentul de compromis numărul 2, pentru că mi se pare că este disproporționat să te refer la furnizorii de servicii ca uh, persoane care pot să faciliteze și așa mai departe. În orice caz, eu sper că domnul De Jong dorește să reevalueze ce am propus eu la amendamentul 29 și în acest context, eventual, să avem o cerință obligatorie pentru că să se Există o raportare obligatorie, vă spuneam, a practicilor înșelătoare de către, amen, de către agenții. De asemenea, susținem amendamentele de compromis 1, 2, 3, 4, le susținem cu tărie. La compromisul 3 avem uh, ceva dubii, însă totuși amendamentul 1 acoperă problemele noastre, iar la 6, în schimb, nu sunt convinsă de ce am spus eu până la urmă la 53, dacă, dacă, dacă se reia aici la ce am spus la 53, este vorba de măsurile de aplicare pe plan național, iar în Germania, de exemplu, avem măsuri care merg dincolo de acțiunile colective, deci cam aceasta vreau să-ți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc! Domnul Roșvar, mulțumesc, o să fiu și eu rapid, mulțumesc domnului De Jong. Într-adevăr, munca depusă a fost foarte bună, constructivă, ținut cont de observațiile noastre. De exemplu, la amendamentul de compromis 1 făcusem niște observații, mă refeream la cele liste negre care puteau să ducă la niște stigmatizări, însă în momentul în care se constată practica constantă uh, a unor uh, astfel de aspecte, uh, merită ca ea să fie menționată inclusiv pe lista neagră. Apoi, în ce privește aliniatul 11, aș reveni la ea. Ea se referă, vă amintiți, de extinderea domeniului de aplicare al directivei către relațiile business to business. Acum însă avem numai business to see, adică business to client și vă reamintesc că um, Parlamentul ceruse comisie o propunere în acest sens. Nu cred că Comisia va da curs pentru că ea lucrează pe altă directivă însă cred că între noi, între cei raportori din umbră, trebuie să mai reflectăm la ce am propus la 11, amendament de compromis numărul 3, pentru că în starea sa actuală și în forma sa actuală nu prea îmi convine în ce privește amendamentul de compromis 2, care se vorbește despre responsabilizarea băncilor, furnizorilor de servicii telefonice și poștale, etc. Mi-ar place să mai diluăm un pic aici, sau am dorit să diluăm puțin uh, accentul și cred că am reușit, iar în ceea ce privește acele acțiuni colective de recurs și de reprezentare a păgubiților, acestea sunt aspecte absolut esențiale pentru grupul nostru și noi chiar ne puneam niște semne de întrebare destul de serioase. În acest context, faptul că în legislația națională din diverse state membre se prevede încă ziua de astăzi să sau se, se, se, se prevede aceste acțiuni colective, este foarte bine. Și asta apare ca atare în text. În orice caz, cred că și aici textul a fost vizibil îmbunătățit și probabil că și aici trebuie să ne aducem sprijinul. În sfârșit, cred că am lucrat foarte bine împreună și am trecut foarte repede de la amendamentele propriu-zise la cele de compromis. Asta este foarte bine și cred că putem să și desăvârșim această muncă. Mulțumesc foarte mult, domnule Rochefort, doamna Rulă. Da, și noi putem fi de acord fără nicio problemă cu aceste propuneri de compromis. Uh, propunerea domnului Schwab nu am studiat-o îndeaproape, dar nu cred că ridică probleme. Aș avea câteva remarci legate de cele spuse de domnul Rochefort. Extinderea asupra relațiilor business to business uh, se datorează uh, unei foste colege din grupul dumneavoastră politic. Doamna Wallis a făcut această propunere. Da, aceasta este problema dacă ai oameni care au experiență atât de bogată în comisie și uh, aduc aminte întotdeauna de diferite lucruri. Domnul Bilan are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am transmis deja comentariile mele, le-am exprimat la dezbaterile precedente, foarte pe scurt câteva aspecte importante. În primul rând, Vreau să atrag atenția președintelui că anumite amendamente nu au fost foarte bine traduse în limba poloneză și a trebuit să mă refer tot timpul la versiunea originală în limba engleză. Vreau să vă spun că sprijin multe dintre aceste amendamente ale colegilor, pentru că multe se aseamănă cu ale mele. Cred că putem în continuare să avem uh, amendamente de compromis, mai ales la 26 și la 25, ceea ce am și făcut. Nu dorim o listă neagră a acelor companii, ci mai degrabă o listă neagră a practicilor înșelătoare întâlnite pe piață. De asemenea, în anumite state membre există liste ale întreprinzătorilor care sunt urmăriți în justiție, dar asta nu poate fi dat publicității decât în urma unei hotărâri a unui judecător. Și sunt lucruri care trebuie să se reflecte cumva și în raportul nostru. Deci ne dorim o listă a acestor practici înșelătoare, dar nu ne dorim o listă neagră a firmelor sau a întreprinzătorilor care se fac vinovați de aceste practici. Iar o astfel de listă de practici înșelătoare ar putea să apară și în contextul publicității înșelătoare. Bineînțeles, nu ne dorim ca această directivă să fie extinsă către business to business. Cât privește 15, Continu- mai trebuie să mai discutăm despre rolul companiilor care furnizează anumite servicii. Uneori ele se fac vinovate de practici înșelătoare. Ele pot fi considerate înșelătoare, dar nu știm în ce măsură trebuie asta să fie subliniat. eu cred că acele, acel cuvânt illegal care apare acolo să fie, ar trebui să fie șters, că nu e vorba de practici ilegale, ci pur și simplu e vorba de altceva. Iar la 4 avem nevoie de mai multe precizări. Cât privește 16, se menționează acolo opt-in, și să vedem de asemenea ce se întâmplă pe plan național. Este exact ceea ce am spus eu în amendamentul meu 51. Iar în ceea ce privește punctul 7, nu s-au depus amendamente, dar cred că cuvântul enables permite trebuie să se înlocuiască cu mm, furnizorii care furnizează anumite servicii. În fine, este o formulare mai generală și mai bună. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții extrem de constructive pe care cu siguranță domnul raportor le-a notat. Mm, domnule Petri, doriți să comentați în ce privește amendamentele, în ceea ce privește acele mijloace juridice și căi de atac ce credeți despre aceste amendamente, vreau să vă întreb și după ce interviți dumneavoastră o să ne întoarcem la opiniile raportorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, um, în general putem să sprijinim uh, proiectul de raport al domnului raportor și noi la comisie Considerăm că multe dintre amendamente sunt uh, pozitive, mai ales cât privește amendamentele de compromis. În general le putem sprijini, cu excepția amendamentului de compromis numărul 5, care se referă la agențiile de colectare a datoriilor Considerăm că aceste agenții nu pot ele să evalueze în ce măsură există aceste practici înșelătoare. Așadar, noi am dorit să mergem pe mm, versiunea inițială a textului. Cât privește amendamentul de compromis 3, care dorește să extindă cumva domeniul de aplicare a directivei, noi nu suntem de acord cu ce apare în raport, așadar sprijinim modificările aduse prin acest amendament de compromis sau chiar mai bine am prefera amendamentul 37 să vină și să se substituie aici. Este clar pentru noi, pentru Comisie, că o extindere a acestui domeniu de aplicare al directivei nu poate să fie acum uh, preconizată, pentru că avem alte acte legislative în curs de, de, de, de realizare și atunci, în acest context, după ce terminăm cu În acest context vom reveni și vom face o evaluare în următorii ani. În primul rând, și în ultimul rând vreau să vă spun că sprijinim foarte mult amendamentul de compromis 6 care merge uh, pe ce dorește Comisia ca și căi de atac și deci fapt preia recomandările Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului De Jong pentru a um, rezuma lucrurile. Mulțumesc, Malcolm. Nu voi reveni la toate observațiile făcute de colegi. Uh, în general suntem, mergem cam în aceeași direcție. În legătură cu ceea ce a spus Comisia, în legătură cu recomandarea um, Parlamentului de extindere a domeniului de aplicare pentru directiva privind uh, practicile înșelătoare, Cred că compromisul actual este cel mai bun compromis. Cerem o evaluare a ceea ce spune Comisia, evaluare prevăzută oricum. Deci, nu putem să facem eforturi suplimentare. În legătură cu celelalte aspecte, suntem cam de acord și aș sugera următorul lucru. Domnul Schwab m-a ajutat printr-un uh, mesaj electronic cu observațiile sale și aș dori uh, să rog mai ales pe doamna Pendegas, dar și pe domnul Rochefort să facă același lucru, să-mi trimită sugestiile lor concrete de um, compromisuri uh, prin e-mail și domnul Bilan doresc să-i cer aceleași, același lucru, chiar dacă diferența între, de opinie între mine și dânsul este mai mare decât cu ceilalți raportori din umbră. Dar oricum îl rog să-mi trimită sugestii în scris. Și după săptămâna de la Strasburg vom avea o scurtă ședință a raportorilor pentru a cădea de acord asupra unor uh, amendamente de compromis. Dar sunt destul de optimist că vom putea rezolva atunci toate problemele care vor mai rămâne de rezolvat. Vă mulțumesc! Mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră pentru prezență, pentru faptul că v-ați exprimat cu toți în această joi după masă. Este o realizare. Uh, vedem cât sunteți de interesați de ceea ce faceți. Trecem la ultimul punct de astăzi un raport foarte important. și se referă la pachetul Comisiei primind un nivel uh, comun ridicat de securitate a rețelor și a informației în Uniune. Domnul Giuseppe Avavonzi din partea Comisiei este prezent. Uh, Uh, în formă după vacanța de vară, dar nu sunt prezenți raportorii din umbră. Suntem numai noi doi deocamdată și doamna Rule, dar nu cred că dânsa e raportor din umbră. Nu, domnul Engstrom este raportor din umbră. Domnul Hamon și domnul Mendes nu sunt. Deci s-ar putea să dialogăm noi doi, domnul Schwab și cu mine. Și știm că, știu că avem de anunțat lucruri noi în legătură cu uh, contribuția altor comisii. Pot să încep spunând acest lucru pentru că știu că vor afecta calendarul. Trebuie să amintesc tuturor situația actuală și anume, după cum știți, acest uh, pachet ne-a fost acordat de conferința președinților ca comisie competentă pe fond. Comisia ITRE a spus că ea trebuie să fie competentă pe fond dar mm, conferința comisiilor de pre, eh, președinților de comisii eh, au respins această contestație și a reafirmat că noi suntem competenți pe fond. Conform regulii 30, doresc să cer Comisiei ITRE să coopereze de noi, cu noi, dar împărțind competențele. Și Comisia Libe a dorit să se asocieze și am propus să cooperăm conform regulii 49 plus și anume că raportorul va fi invitat la toate ședințele noastre, la raportorilor din umbră și așa mai departe, dar au contestat acest lucru, au dorit um, mai multă participare și, în ciuda recomandării domnului Lene de a nu se accepta acest lucru, conferința președinților de comisii a acceptat asocierea conform regula, regulii 50. De aceea, anumite elemente vor fi acordate Comisiei Libe. Nu știu pe ce bază s-a luat această decizie de conferința președinților, dar cel, oricum, cam <laughs> așa se întâmplă lucrurile la Uh, conferința președinților de comisii și domnul Schwab se află într-o poziție mai dificilă. Oricum, va trebui să ajustăm calendarul pentru a permite această cooperare cu comisiile LIBE și ITRE. Acum îl voi, îi voi da cuvântul domnului Schwab să, pentru a ne explica ce implică acest lucru și pentru a menționa și alte aspecte. Oricum, uh, acum uh, abordăm pentru prima dată proiectul dumneavoastră de raport, așa că vă ascultăm cu atenție uh, pentru a ne spune ce propuneți în acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă voi reuși să explic lucrurile atât de clar și simplu ca domnul De Jong. Uh, din păcate, dumnealui <laughs> a plecat deja, deci uh, nu mi-a prins complimentul. Am uh, discutat deja cu colegul Garces Ramon din partea socialiștilor. Dumnealui m-a rugat să amânăm termenul de depunere a amendamentelor. Acest lucru nu este nicio problemă. Putem stabili data de 24 septembrie pentru că nu pierdem deloc uh, timp pentru de, din, nimic din timpul dedicat discutării amendamentelor. Eventual am putea să ne gândim chiar și la data de 1 octombrie ca termen limită. Pentru mine și pentru raportorii din umbră, situația nu este foarte ușoară pentru că um, ne este greu să facem concesii din punctul de vedere al termenelor uh, limită. Am putea accepta uh, termenul de 24 septembrie pentru că acest lucru nu ar afecta posibilitatea adoptării acestui uh, raport în acest mandat legislativ, dacă și Consiliul al colabora. Obiectivul este unul clar. Ne dorim să ajungem la un vot în decursul acestui an. Există și un uh, vot în Comisia ITRE. Eu am cont- un contact strâns și prietenos cu raportoarea din Comisia ITRE și dumnealor încearcă să voteze înaintea Comisiei noastre și dacă uh, informațiile pe care le am uh, sunt corecte, Și calendarul din Comisia Libe este unul care ne permite să mergem cu acest uh, raport înainte. Drept urmare, cred că avem o, un punct de plecare uh, foarte bun. Pe fond, domnule președinte, aș dori să spun următoarele lucruri. În uh, agenda digitală deja se prevedea ca defecțiunile uh, grave ale, ale ale infrastructurii într-un stat au consecințe asupra infrastructurii din alte state membre. Tocmai de aceea, și nimeni nu se, toată lumea este de acord din acest punct de vedere, uh, rețele solide reprezintă o premisă pentru o bună funcționare a pieței interne și mai ales a pieței interne digitale. Ei bine, există în Uniunea Europeană diferențe foarte mari din punctul de vedere al capacităților uh, și al uh, abordării unitare pentru a atinge aceste obiective. Tocmai de aceea, împreună cu Comisia Europeană, care eu consider că a venit cu o propunere extraordinară, ne dorim măsuri care să asigure o siguranță cât mai mare a rețelelor și a informației în Uniunea Europeană. O siguranță care, de fapt, a devenit o premisă pentru funcționarea societății europene. Însă, acest obiectiv trebuie deosebit strict de alte obiective politice, de exemplu protecția datelor cu caracter personal, combaterea terorismului, um, serviciile secrete și uh, domeniul uh, urmăririi penale. Eu consider că avem de-a face cu un uh, triunghi din care fac parte serviciile secrete, serviciile secrete pe de altă parte avem autoritățile um, autoritățile legale care au anchete penale și apoi avem și celălalt punct care se referă la asigurarea uh, bunăstării generale. Drept urmare, dorim să spunem foarte clar că nu dorim să intervenim în, dosar, în pachetul protecției datelor cu caracter personal, nu dorim să intervenim în domeniul serviciilor secrete sau în domeniul urmărilor penale, ci noi dorim să discutăm despre elementele necesare pentru piața internă care să garanteze siguranța acestor infrastructuri, mai ales într-un context transfrontalier. Directiva previde, prevede ca statele membre să colaboreze mai bine. Această colaborare există deja în mai multe domenii la nivelul la un nivel interguvernamental și Comisia își dorește ca o parte a acestei colaborări interguvernamentale, prin intermediul și cu ajutorul ENISA, să treacă la un nivel uh, comunitar. În acest context, um, cei care, au, care operează anumite infrastructuri um, esențiale ar trebui să raporteze anumite incidente grave pentru că astfel uh, rezistența la atacurile cibernetice ar fi consolidată și tocmai în domeniile infrastructurii critice, asemenea um, incidente ar putea fi uh, evitate. Obiectivul comun al acestei directive este să asigure un al uh, siguranței rețelelor și informații. Însă, trebuie să ținem seama de necesitatea reglementării din punctul meu de vedere, nu ar trebui să creăm uh, instituții duble și nu ar trebui să impunem niște măsuri suplimentare. Structurile existente ar trebui folosite pentru garantarea siguranței cibernetice și ar trebui să ne asigurăm că există informații de, un schimb de informații de încredere între autoritățile publice și uh, actorii uh, privați. Ar trebui să ajungem la o gestionare a riscurilor din partea furnizorilor de servicii. Acum, din punctul de vedere al domeniului de aplicare și uh, mă voi referi la 5 puncte. Directiva își dorește ca autoritățile și instituțiile publice să să înregistreze progrese când vine vorba de schimbul de informații și de bune practici între statele membre și apoi să, să se ajungă la o mai bună privire de ansamblu în domeniul uh, Uniunii Europene despre care sunt infrastructurile amenințate. Discuția despre supravegherea de către NSA prin programul PRISM are un rol doar secundar. Desigur, această discuție, mai ales în Germania, a dus la situația în care cetățenii sunt îngrijorați în legătură cu uh, datele lor personale. Ei bine, obiectivul acestei uh, directive sunt legate doar de combaterea structurilor uh, criminale. Este vorba mai ales de finanțarea organizațiilor criminale din um, vânzarea de droguri și din traficul cu oameni. Uh, Um, autoritățile naționale um, competente. Pe viitor, statele membre trebuie să numească care sunt autoritățile uh, competente pentru acest punct, pentru acest uh, domeniu și anumit, anumite sectoare, așa anumite sectoare critice, care au anumite infrastructuri importantă pentru, pentru supraviețuirea economică în cazul unui atac cibernetic. Deci trebuie să facem o diferență între uh, servicii care sunt importante pentru bunăstare, dar nu sunt fundamentale pentru supraviețuirea economică. E bine, această ultimă categorie trebuie să, uh, să fie supusă unei anumite reglementări speciale și anumite incidente legate de aceste infrastructuri trebuie să fie raportate. Apoi, datorită legăturilor directe cu sectorul uh, privat, autoritățile naționale deja cunosc care sunt aceste infrastructuri și acest lucru ajută la evaluarea riscurilor potențiale legate de aceste infrastructuri. Pe lângă uh, investițiile făcute deja în anumite sectoare, în unele state membre, uh, în unele state membre există mai multe autorități uh, competente pentru toate aceste uh, probleme. Dreptul mare ar fi o idee mai bună dacă s-ar numi o singură autoritate competentă. Apoi, rețeaua de cooperare care este creată în urma acestei directive și extinderea acestei uh, rețele de cooperare este o idee foarte bună și această rețea de cooperare are un uh, rol foarte bine definit și ajută, desigur, la definirea unei infrastructuri critice. Desigur, în această directivă, printr-un limbaj foarte clar, def- definește care sunt sectoarele care sunt anumite sectoare critice, de exemplu piața energetică, uh, sistemele de transport, însă chiar și în cadrul acestor uh, domenii nu toate întreprinderile sunt afectate de prevederile acestei directive pentru că o întreprindere uh, energetică care, care operează Uh, sisteme de furnizare de energie transeuropeană are o importanță mai mare decât o întreprindere care produce doar energie solară într-un anumit stat. Toate aceste informații se pot regăsi într-un raport anual care poate fi prezentat opiniei publice și astfel pot, pot contribui la sporirea uh, informațiilor și înțelegerii de către opinia publică europeană despre uh, vulnerabilitatea um, rețelelor în Europa și de responsabilitatea pe care o are fiecare dintre noi pentru a se apăra împotriva unor asemenea atacuri cibernetice. Și, domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să mă mai uh, refer la trei puncte. Uh, raportarea acestor incidente este, este un punct foarte important și cred că Comisia a subliniat suficient uh, de bine acest punct în propunerea făcută de, de ea. Eu cred că propunerea Comisiei este una foarte importantă pentru că doar fiecare, pentru că furni, fiecare furnizor în parte este în poziția cea mai bună de a-și analiza uh, Uh, riscurile legate de propria sa infrastructură. Nu cred că este nevoie de o reglementare uh, generală în legislație. Cred că am ajunge la o birocrație prea mare dacă am uh, insista pentru, pentru dacă am insista cu asemenea prevedere. Cred că când vine vorba de transpunere și punere în aplicare acestei directive, trebuie să fim pre- uh, atenți ca gestiunea uh, riscul, riscurilor nu duce la crearea unei birocrații suplimentare. Este foarte important uh, în acest context colaborarea și implicarea actorilor de pe piață în legătură cu articolul 15 este important și este singurul articol pe care îl amintesc, domnule președinte. Este foarte importantă flexibilitatea când vine vorba de uh, dovezile aduse de actorii la piață, când vine vorba de respectarea acestor prevederi. Domnule uh, președinte, întrebarea dacă sancționăm nerespectarea acestei directive este un punct foarte delicat. Desigur, trebuie respectate anumite standarde când vine vorba de transmiterea acestor informații legate de incidente. Trebuie să fim siguri că informațiile necesare ajung la autoritățile competente. Pe de altă parte, în domeniul uh, politicilor uh, publice, dacă nu avem sancțiuni, cred că um, nu are rost să adoptăm o directivă și cred că prin amendamentul pe care l-am propus, găs- reușim să găsim echilibrul necesar. Domnule președinte, acest uh, dosar este unul foarte important în care se vor implica și comisiile LIBE și ITRE. Aștept cu nerăbdare să văd care va fi și părerea colegilor și care va fi până la urmă și poziția comisiei. Vă mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul Schwib, doamna Rule, vă rog. Sinceră să fiu, Uh, am, uh, am primit am, un răspuns în scris din partea colegului meu, dar pot să vi-l transmit în scris. Vă rog, domnule Schmidt. Și eu înlocuiesc pe domnul Mendez. Am și eu ceva de spus. Poate pot să vă transmit uh, acest uh, raport care este foarte bun. Da, putem avea un <laughs> schimb de declarații. Domnul Schwab poate să citească aceste documente dar având în vedere că eu sunt singurul raportor din umbră oficial prezent, foarte pe scurt pot să spun că abordarea generală a domnului Schwab uh, o sprijin și eu și corespunde abordării noastre din momentul evaluării de impact. Cred într-adevăr că e nevoie de acțiune după cum ați spus și dumneavoastră. Pe de altă parte, cred că am fost foarte ambițioși în legătură cu ce trebuie să facem și se subestimează ceea ce s-a făcut în statele membre. Nu uh, dorim ca toate statele membre să facă uh, schimbări majore. Eu însă nu sunt convins de această idee a raportării obligatorii și pot apărea probleme reale. Pentru că raportarea obligatorie, în anumite cazuri, poate să împiedice companiile să uh, creeze securitatea și, prin definiție, acest tip de reporting uh, implică că cineva, o infrastructură, să primească aceste rapoarte și să facă ceva cu ele. Și uh, când e vorba de infrastructură, multă lume uh, tinde să uh, bifeze niște căsuțe și gata. Deci, iată, sunt lucruri importante și e nevoie de o schimbare de comportament și nu putem să obținem o schimbare de comportament doar creând noi structuri. Și dacă nu se demonstrează clar care este deficiența, trebuie să fim mult mai pragmatici în abordarea sugerată. În același timp, consider că trebuie să cerem uh, lucruri realiste în aceste rapoarte, pentru că cine le va citi? la infrastructurile create pentru a face ceva cu ele. Um, e nevoie de obiective clare și deci trebuie să avem o abordare pragmatică. Și uh, cred că abordarea comisiei noastre um, pentru mm, condițiile de identificare a datelor, a aspectului privat al datelor. Am spus foarte clar care sunt informațiile care trebuie comunicate. Am descris foarte clar uh, care uh, sunt aspectele semnificative importante pentru că aveau consecințe. Aceasta este abordarea pe care trebuie uh, să o avem și în acest caz și mă mir că Comisia a ignorat ce s-a făcut în directiva pentru protecția datelor și se pare că din nou se răspândește un virus la comisie uh, care face să se ceară rapoarte foarte detaliate, să creeze tot felul de structuri în loc să se facă doar ce e necesar pentru a rezolva problema. Cred că sistemul de schimb de informații nu este satisfăcător, trebuie evaluat și cred că Andrew trebuie să fie mai atent, e nevoie de mai multă flexibilitate în aceste planuri de competiție și um, autoritățile trebuie să aibă mai multă discreție în acțiunea lor. În cele 28 de state membre există diferențe foarte mari la nivel de capacități. Orice legislație de acest tip trebuie uh, să țină cont de acest lucru, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să fim vigilanți, pentru că pot apărea probleme grave și în țări mici și în țări mari. Pentru că atacurile vin acolo în, în, la veriga cea mai slabă. Și trebuie să existe capacitățile pentru a lupta. Dar asta nu înseamnă că e nevoie de o structură de reporting foarte birocratică. Cred că raportul merge în direcția cea, bine din punctul meu, cea bună din punctul meu de vedere ca raportor din umbra. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Voi da cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a ne prezenta reacția inițială la raportul domnului Schwab. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Domnule președinte, mai întâi aș dori să îi mulțumesc lui Andreas Schwab pentru raportul său foarte bun, care încă o dată arată că dânsul înțelege foarte bine care sunt intențiile noastre și conținutul directivei și arată că raportorul și comisia sunt uh, pe aceeași lungime de undă. Nu trebuie să ne lăsăm prea mult acaparați de aspectul securitate, care este o chestiune de securitate națională, noi uh, trebuie să facem tot ce e necesar pentru a încuraja prosperitatea, uh, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Deci, trebuie să îmbunătățim piața internă, îmbunătățim în același timp securitatea sistemelor și uh, rețelelor care permit anumite procese economice și sociale importante pentru funcționarea pieței digitale. Voi încerca să mă exprim cât mai pe scurt, dar doresc să prezint patru idei. Patru idei care se regăsesc, uh, care se regăsesc, după părerea mea, în raportul Schwab. Mai întâi, posibilitatea de a avea mai multe autorități competente la nivel național. Da, e posibil acest lucru, nu avem nimic împotrivă cu condiția ca care este menționată și în raport, să existe un punct unic de contact pentru a permite o cooperare și un schimb de informații um, la nivel european. Al doilea aspect se referă la domeniul de aplicare în gestionarea riscurilor și um, cerințele de reporting în articolul 14 din propunere. Suntem, pentru noi, aceste condiții pentru reporting sunt foarte importante. E adevărat că în anumite țări sistemul cooperării voluntare poate să aducă anumite rezultate, dar în altele cooperarea dintre operatorii de pe piață și autoritățile pentru securitatea sistemelor, dacă există, nu funcționează. Este total inexistență. Deci, considerăm că E nevoie de reporting, mai ales în ceea ce privește incidentele, uh, pentru a se putea uh, elabora strategiile naționale și pentru a ajuta pe operatorii, pe operatorii de pe piață să facă față efectelor negative ale incidentelor cu care se pot confrunta. În ceea ce privește domeniul de aplicare, al acestor prevederi. Știu că propunerea Comisiei este foarte ambițioasă, dar consider că nivelul nostru de ambiție este justificat. Mai întâi, portalurile pentru plăți pe internet, platformele de comerț electronic și diferite aplicații vor fi considerate ca actori critici de pe piață, pentru că procesează, procesează foarte multe tranzacții online și dețin foarte multe date financiare ale utilizatorilor internetului. Deci e foarte important să se protejeze continuitatea tranzacțiilor și să protejăm uh, consumatorii, pentru că protecția datelor uh, este un efect uh, secundar important. Um, motoarele de căutare și rețelele sociale. Aici e posibil să facem o analogie cu rețelele de comunicații electronice. Rețelele sociale au devenit adevărate puncte centrale pentru comunicare și sunt esențiale pentru a permite conectivitatea în Uniunea Europeană. Deci nu, poș, nu aș fi surprins dacă peste câțiva ani în Europa serviciile cum ar fi Twitter sau Facebook ar uh, permite, ar, ar, vor avea mai mult impact de conectivitate decât serviciile tradiționale. Um, un, un, un proporțional. Ce privește proporționalitatea și anume ce fel de incidente să fie raportate? Ce am făcut noi a fost pur și simplu un copy-paste din uh, articolul 30 cerințele respective din uh, directiva cadru telecomunicații. Dacă raportorul dorește ceva mai explicit în sensul să se spună foarte clar în ce circumstanțe se pot uh, uh, invoca aceste lucruri care afectează operatorii foarte bine. Nu avem nimic împotrivă, am putea deci să fim încă și mai detaliați și am avea și mai multă certitudine juridică, de ce nu? Încă o dată, deci suntem de acord cu raportorul și în sfârșit aș spune ceva legat de Uh, acea asumare a răspunderii și cred că este bine să existe ceva în acest sens în domeniul de aplicare al uh, directivei. Este foarte clar că pentru un operator pe piață, uh, pentru un deținut de infrastructură este ceva bun, pentru că dacă operatorul știe că trebuie să respecte niște reguli și să fie conform dacă știe asta, atunci se poate face ceva în sensul due diligence și în sensul datoriei de a veghea la bunul mers al operațiunilor. Nu este vorba aici de o răspundere civilă și nu e vorba de sancțiuni. Pur și simplu e nevoie, este vorba despre altceva, un, fel de uh, prezumție de îndeplinire a îndatoririlor profesionale pe care ar trebui cumva să o accepte toți operatorii de pe piață. Mulțumesc foarte mult! Um, that. Um, did you... Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile extrem de clare. Andrew, concluzii și eventual ceva în legătură cu calendarul. Domnule președinte, mai avem 24 de minute? Nu, glumesc. Uh, în primul rând, domnule președinte, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că, în general, suntem de acord cu și sunteți de acord cu abordarea pe care eu am privilegiat-o și, da, într-adevăr, ați pus niște întrebări care merită în continuare să fie analizate. Uh, vreau să spun colegilor Mander și Ekstrom care au redactat notele și vreau să spun și colegilor Schmidt și Rule care mi le-au mânat următoarele. Domnule Manders, Vreau să vă spun pe scurt și vreau să vă spun că dânsul dorește o scutire sau o derogare pentru IMM-uri în ce privește acea obli acele obligații disproporționate. Nu știu ce înseamnă asta, însă eu uh, sunt de acord cumva să facem ceva pentru IMM-uri sau de fapt pentru foarte mici întreprinderi. Acum însă am vorbit despre IMM-uri propriu-zis, însă nici aici nu este simplu. Celălalt coleg ne-a dat alte explicații mai ample. Dânsul dorește o recomandare și nu o directivă, deoarece domnia sa consideră că statele membre nu sunt cele care trebuie ele să dea recomandări uh, în ce privește securitatea, siguranța cibernetică, însă pentru motive clare Eh, și de conformitate și de respectarea legii, mai bine să avem o directivă. În sfârșit, eu sunt optimist în ce privește aceste două luări de poziție. În sfârșit, colegul Giuseppe, cu dânsul, pentru dânsului vreau să-i mulțumesc că am discutat eh, și am vorbit aici și lucrat împreună la IMCO de la bun început. El face câteva precizări foarte importante. Directiva și amendamentele pe care eu le-am adus spune că, că în ce privește infrastructurile critice, cele mai importante, operatorii înșiși își evaluează riscurile. Iar rapoartele trebuie să fie făcute numai în ceea ce privește incidente de importanță semnificativă mare. Deci, în primul rând, cumva reducem cumva domeniul de aplicare pentru că ne referim aici la infrastructurile cele mai importante, lăsăm uh, la o parte alt gen de infrastructuri, nu știm dacă asta este bine sau rău propriu zis, dar asta e altceva. Deci pur și simplu e vorba de o reducere a domeniului de aplicare, iar în acest domeniu de aplicare redus nu există o obligație de înalt nivel de raportare. Dar totuși trebuie să existe vreo ce obligație de, de raportare a celor incidente grave Apoi, tot cu această reducere a domeniului de aplicare, ă, asta înseamnă că infrastructurile din domeniul public nu ar trebui să intre aici. Eu zic că ele trebuie să îndeplinească aceste obligații prin propria lor natură, pentru că ele trebuie să se oblige primele că protejează propriile infrastructuri numite critice sau foarte importante și este foarte clar că oricum um, avem de-a face și cu infrastructuri de acest gen care au fost deja privatizate și care oricum până la urmă intră tot aici, în această directivă. Deci este foarte clar că trebuie să luăm în calcul toate infrastructurile care riscă să devină ținta unor atacuri cibernetice. Apoi, este clar că Uh, cât privește ce se va întâmpla în continuare, cred că avem șansa de a ajunge la oarește compromisuri. Uh, avem o marjă de manevre care ne permite să lucrăm în interiorul ideii de directive și nu în afara ei, însă nu putem noi ca Parlament, deși subiectul este greu, să spunem că e prea dificil. Cred că avem noi o nevoie să menționăm și să spună cetățenilor noștri că este un subiect important, cetățenii să fie uh, uh, conștientizați de faptul că aceste lucruri se pot întâmpla și pot să aibă uh, incidența asupra vieților de zi cu zi. Apoi, uh, ce sunt, ce de fapt aceste infrastructuri uh, foarte importante sau critical infrastructure? Unii spun că ar trebui să includem aici și mass media pentru că în timp de criză unii zic trebuie neapărat să poată să se uite la BBC. Însă e vorba de o interconectare a acestor uh, mass media. Și în orice caz, dacă un post, să zicem, nu funcționează, trebuie ca cel puțin altele să fie accesibile pentru cetățeni. În acest sens, acest gen de infrastructuri sunt cruciale și în acest sens trebuie să ne străduim să le menținem siguranța și securitatea. Și data viitoare vom discuta și alte amendamente care vor fi sosit până atunci. Acum nu știu dacă avem data limită 24 septembrie sau 1 octombrie, domnule președinte. Cum credeți dumneavoastră? Mie mi-ar place 24 septembrie pentru că n-aș vrea să tărăgănăm prea mult. Directiva a fost propusă în luna iunie, deci cei care au dorit să o parcurgă au avut deja timp să o facă până acum. Însă, dacă votăm uh, în decembrie, imediat după ce a votat ITRE, am putea astfel să dăm mai mult timp statelor membre să discute. În orice caz, sper că sunteți de acord cu aceste propuneri. Discuțiile cu siguranță vor fi interesante. Vă mulțumesc foarte mult! Da, cred că 24 septembrie este cât se poate de rezonabil și sunt de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie să știm ce se întâmplă și la ITRE și cei de la Libe au propriul lor uh, mers. În orice caz, uh, trebuie să ne adaptăm și noi. Având în vedere întârzierile foarte mari înregistrate la Comisia privind protecția datelor, noi trebuie să spunem că nu dorim și aici să facă astfel de întârzieri este foarte clar că nici nu s-au mai lucrat prea mult pe această directivă pentru că s-a întârziat atât de mult și nici nu s-a votat pe acest dosar atât de important. Deci aici cel puțin trebuie să ne impunem. Deci, iată, continuăm așa și dacă aveți nevoie de ajutorul meu ca și președinte, uh, pot să vi-l ofer. În sfârșit, cât privește comisia, vreau să vă spun că noi astfel dorim să procedăm și ne-am dorit să intrăm în discuții cu Consiliu cât de curând posibil. Dar bineînțeles că noi avem cumva mâinile legate de ce se va întâmpla și la conferința președinților. În orice caz, vă mulțumesc tuturora pentru atenție. Am terminat pe ziua de astăzi următoarea ședință este pe 25 septembrie, într-o miercuri, de la ora 9 la 18.30, două sesiuni și pe 26 septembrie, tot așa de la 9 la 18.30, vom vota pe 26 la ora 10. Vă aștept cu nerăbdare și vă mulțumesc foarte mult tuturora care au venit astăzi și bună seara!